Dear colleagues, um, my apologies for slight... Dragi colegi, vă rog să ne iertați pentru scurta întârziere cu care începem audierea de după amiază. Bună ziua din nou! Domnilor și domnilor, am plăcerea să vă urez bun venit în această audiere de a preveni și contracara radicalizarea și extremismul violent. O așteptăm de mult timp, a fost programată de mult timp și ne bucurăm că în cele din urmă să avem această audiere pe un subiect atât de important. Stimați colegi, cu recentele atacuri teroriste din mai multe state membre, mii de tineri europeni care <clears throat> s-au alăturat uh, luptători teroriști din Siria și Irak, așa numiștii luptători străini teroriști și abundența zilnică de propagandă teroristă online, subiectul legat de modul în care să prevenim sau să contracarăm uh, radicalizarea violentă este de mare prioritate pe agenda politică. După cum știm cu toții, Parlamentul European, sub conducerea doamnei Dati, a adoptat cu un an în urmă, pe 3 noiembrie 2015, o rezoluție cu privire la prevenirea radicalizării și recrutării de cetățenii europeni de către organizații teroriste. Această audiere va face un inventar a ce s-a întâmplat între timp cu recomandările adoptate de Parlamentul European în această rezoluție. <clears throat> Va examina și mai în amănunt Ascultând ce au de spus uh, practicienii și experții care se ocupă în viața de zi cu zi de aceste chestiuni, uh, provocările legate de radicalizarea online și uh, cum să combatem radicalizarea în închisori, e subiect de interes în raportul doamnei Dati și pentru sistemul judiciar. Așadar, ajungem la prima sesiune, care este de prezentare a contextului. Aș vrea să aduc aminte că sesiunea se transmite în direct prin uh, web streaming. Alți colegi o să vină în curând. Așadar, prima sesiune, dragi colegi, vom examina rezoluția din 2015 cu privire la radicalizare și ce s-a făcut între timp pentru a ține cont de recomandările Parlamentului. Sunt încântat că la această primă sesiune avem aici pe doamna raportoare Dati la rezoluția privind radicalizarea. De asemenea, să-i urez bun venit pentru a doua oară în două zile ne bucurăm de prezența domnului comisar King, uh, care se ocupă de aspecte de securitate. Un călduros bun venit, domnule comisar. Mai întâi o să dau cuvântul <clears throat> raportorului cu privire la rezoluția privind radicalizarea, doamna Dati, care va prezenta contextul acestei rezoluții. Doamna Dati, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Claude, domnule comisar, dragi colegi, mai întâi aș vrea să <clears throat> mulțumesc tuturor participanților la această audiere pentru prezență și în special celor care vor interveni, care s-au deplasat pentru a ne prezenta experiența. Acum un an, Parlamentul a adoptat un raport cu privire la prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste. Acest raport a fost adoptat cu o foarte mare majoritate, mulțumită bunei cooperări, trebuie să spun, cu <clears throat> colegii raportori din umbră, într-un context extrem de brutal și brutalizat pe vremea aceea. Știm uh, că raportul, după atacurile de la redacția <clears throat> Charlie Hebdo și de la hipermagazinul Cacher din ianuarie 2015, a fost adoptat la câteva zile după atacurile pe 13 noiembrie 2000 2015 cu peste 130 de victime și sute de răniți. Mai sunt încă răniți victime spitalizate ca urmare a acestui atentat. Noi, eurodeputați, ne-am asumat responsabilitățile adoptând o serie de măsuri pentru a consolida securitatea cetățenilor europeni și a face în așa fel încât aceste lucruri să nu se mai repete. Trebuie să subliniez că pe plan european <clears throat> am cunoscut mai puțin uh, uh <clears throat> disensiuni partizane între noi, clivaje între noi, pentru că acestea țineau cont de interesul securității cetățenilor și de bun simț. Pe 25 noiembrie 2015 am făcut un apel la Comisia Europeană și Guvernele statelor membre să pună în aplicare niște măsuri ferme pentru a consolida arsenalul european de luptă împotriva terorismului, în special suprimarea conținuturilor ilegale pe internet, angajarea responsabilității <clears throat> penale a gestionarilor în caz de necooperare, <clears throat> a izolarea deținuților radicalizați în închisorile europene, ceea ce se face în multe state europene, consolidarea rolului educației în prevenirea radicalizării, punerea în aplicare de controle sistematice la frontierele externe ale Uniunii Europene, lupta împotriva finanțării terorismului, transparența finanțării externe în proveniențe din anumite țări din Golf. Aceasta e o măsură pe care <clears throat> Am promovat împreună cu doamna Gomez, care întâmpină dificultăți de aplicare în statele membre, dar e o măsură importantă și pot să vă spun cu un an mai târziu, când ne dăm seama că aceste atentate teroriste și organizațiile teroriste, în special asociațiile, organizații care fac apel la radicalizare, ar fi mai puțin numeroase dacă am putea să stabilim aceste surse de finanțare și care vin foarte clar de la unele țări din Golf. Unele dintre măsurile propuse au fost puse în aplicare, altele, din păcate, sunt uh, încă în suspensie, trenează, <clears throat> dar lupta împotriva terorismului și în special a Daesh e departe de a fi câștigată în ciuda operațiunilor pe care le vedem și le cunoaștem, mai ales luptele de la Mosul sau la Raqqa în Irak, lupta împotriva Daesh nu este încă câștigată cu totul. Anul 2016 ne-a demonstrat în mod dureros, pentru că astfel de barbarii să nu se repete, trebuie să ne întrebăm ce lipsește, ce n-am făcut sau ce ar trebui să mai facem. Din păcate, problema este că prea adesea Uniunea Europeană reacționează în loc să prevină. <clears throat> Activitățile se accelerează pentru că apare o anumită tragedie după alta, dar lupta împotriva radicalizării și terorismului nu ne permite să încetinim pasul și să reacționăm doar după atentate barbare. Amenințarea teroristă de astăzi, care amenință asupra cetățenilor și statelor membre, este extrem de mare în prezent și, să spunem de fiecare dată, că amenințarea <clears throat> e mai ridicată decât uh, oricând în trecut, dar niciun stat membru nu își poate permite să dea dovadă de laxism în fața acestei barbarii și, în special, noi nu putem uh, da dovadă de slăbiciune în fața acestor organizații teroriste care pervertesc, trebuie să recunoaștem, uh, îi pervertesc pe tineri. În această perspectivă, audierea de azi vrea să prezinte succesele pe care le-am înregistrat, dacă putem vorbi de succese în ultimii ani, dar de asemenea să facem o constatare lucidă cu privire la ce mai rămâne de făcut. Experții prezenți astăzi se referă la cele două teme centrale, prevenirea radicalizării pe internet și prevenirea radicalizării în închisori. Încă o dată, dorem să vă mulțumesc. Consider că e important să continuăm să lucrăm împreună. Domnule comisar, dragă Julian, îți mulțumesc pentru prezență. Nominalizarea dumneavoastră, <clears throat> după cum știți, drept comisar care se ocupă de securitate e un atu deosebit de netăgăduit pentru Parlamentul European și vă mulțumesc pentru disponibilitate. Prezența Consiliului care va veni la sfârșitul după amiezii e primordială, deși trebuie să spun, uneori am impresia că e mai puțin angajat și vă spun asta direct, <clears throat> mai mult decât noi sau Comisia, dar Astfel ne dăm seama că în unele state membre există măsuri care nu sunt puse în aplicare. Dacă acțiunile sunt indispensabile pe plan european pentru a preveni radicalizarea cetățenilor pe teritoriul nostru, statele membre rămân primele care au responsabilitatea acestei lupte. Toate statele membre sunt vizate de radicalizare și jihadism. Înainte toți credeau că sunt mai la vecini, dar acum toată lumea e afectată în mod egal și insist asupra acestui aspect. Pentru toate președințile următoare ale Consiliului Uniunii Europene, lupta împotriva terorismului și în special uh, <clears throat> prevenirea radicalizării, pentru că radicalizarea e un fenomen periculos care nu duce neapărat la terorism, dar orice se întâmplă e o dezbatere pe care am mai avut-o. Radicalizarea ca și integrismul un, susțin unii nu duc la terorism, dar dacă putem evita cu atât mai bine, pentru că uneori degenerează în acte criminale. Deci e important să putem să prevenim toți experții ne spun, înfrângerile militare din Siria și Irak anunță un risc tot mai mare de atacuri teroriste în Europa, nu doar pentru că revin uh, combatanții străini, ci și pentru că plecările spre zone de luptă sunt mai complicate în prezent. Măsurile noastre, de fapt, complică plecările spre Siria sau Irak. A, chiar și doar până în aplicarea registrului numelui pasagerului. Unii radicalizați alcătuiesc celule adormite, care vor să acționeze în Europa. Anul 2016 ne-a demonstrat în mod sistematic cu toate atentatele și rețelele pe care le destrămăm în fiecare zi și atentatele de jucate. Teribilul atentat de la Nisa a <clears throat> arătat un nou tip de terorism îngrozitor de low cost și ce s-a întâmplat în Germania în această vară, toate acestea ne <clears throat> fac să ne menținem vigilența în orice moment. Angajamentele asumate ca parlamentari europeni vor fi respectate nu avem progrese foarte mari în ultimul Am adoptat registrul numelui pasagerilor în aprilie și statele membre trebuie să pună totul în aplicare pentru a-l face operațional. Și pot să vă spun că, de exemplu, atentatele de pe 13 noiembrie anul trecut de la Paris, ne-am dat seama că pentru unii care s-au infiltrat în Europa, pentru că frontierele externe ale Uniunii Europene nu erau suficient de bine supravegheate, a fost ușor să treacă cu documente false pentru că nu există uh, elemente biometrice peste tot și trebuie să reamintim unul dintre creierele acestor uh, atentate a trecut fără probleme, fără niciun control peste frontierele externe și, în orice caz, fără a ne putea da seama că avea documente false. Colega mea, Monica Holmeier, a făcut o treabă minunată pentru a finaliza rapid activitatea legată de directiva de combatere a terorismului, care reia mai multe dintre angajamentele noastre pe care le-am asumat și le-am prezentat și în raport. Alte propuneri sunt în curs de examinare, <clears throat> reforma ECRIS, ca și modificarea codului Schengen pentru un control sistematic la frontierele externe, am încredere de plină în munca colegilor și colegilor și în dorința tuturor de a face să reușească aceste dosare cât mai rapid cu putință. În ce privește progresele în cele două domenii precizate la început, ce legat de internet și de închisori, e adevărat că Twitter sau Google sau au existat progrese reale care s-au făcut, dar trebuie să recunoaștem și că s-a făcut o presiune extraordinară pentru a putea avansa. Trebuie să vă spun că unii spuneau că spuneau că nu sunt implicați. În lupta împotriva radicalizării online, mai ales Twitter a suspendat 235.000 de conturi februarie și august 2016, ceea ce arată că dacă vor să facă reușesc, dar rămâne insuficient efortul pentru că internetul rămâne <clears throat> principala cale de comunicare pentru cei care recrutează și aștept de la cei care vor lua cuvântul în legătură cu acest subiect elemente suplimentare. De asemenea, acțiunile după aplicarea de către Comisia Forumului European privire la internet lansat cu un an în urmă de către domnul comisar Avramopoulos. Aș vrea să știu dacă discuțiile cu companiile de internet au permis să se pună în aplicare măsuri concrete până la urmă care ce rămâne după aceste schimburi. Știu că a doua reuniune se va organiza pe 8 decembrie, dar cred că puteți și dumneavoastră să precizați mai multe. În ce privește radicalizarea în închisori, trebuie să precizez că <clears throat> e un punct mort. Închidem ochii în legătură cu situația explozivă din anumite închisori din Europa și adevărat că raportorul din umbră de la PP în legătură cu închisurile din Europa, condițiile de acolo. Am transmis un chestionar tuturor miniștrilor de interne și justiție din Uniunea Europeană pentru a le adresa întrebări extrem de precise, mai ales în legătură cu radicalizarea în închisorile lor, în țările respective și <clears throat> rezultatul este pentru că avem aproape toate răspunsurile, rezultă că foarte puține state au decis să facă față acestei probleme. Puține măsuri concrete au fost puse în aplicare, deci e important ca închisorile și statele membre să uh, <clears throat> aplice în închisori măsuri de combaterea radicalizării în închisoare. Nu putem să lăsăm acest flagel să se propage în închisoare și să lăsăm ca singur actor în fața acestuia administrațiile penitenciare care sunt cu totul depășite de acest fenomen al radicalizării. Ultima temă, cea de radicalizării. Există programe, cum sunt cele din Danemarca sau în țările de jos, care merg destul de bine. În Franța, de aproape 2 ani anunțăm programe, dar niciunul n-a fost pus concret în aplicare. Nu știm, de fapt, cum și aș vrea să ni se spună ce e un astfel de program de dezradicalizare, care sunt conceptele, care sunt actorii dezradicalizării și în prezent care sunt profilurile indivizilor care <clears throat> sunt vizați de aceste programe de dezradicalizare, pentru că nu cred că cei mai radicalizați eh, chiar sunt dornici așa spontan să se dezradicalizeze. Eu nu cred în dezradicalizarea pentru cei mai periculoși, doar eh, ca urmare a unei constrângeri. Dezradicalizarea uh, de voie, nu cred că e foarte eficace deocamdată. Așadar, doamnelor și domnilor, dragi colegi, nu o să mă lungesc cu vorba, dar cred că schimburile de părere de astăzi ne vor permite să dăm o, nou impuls, o dinamică luptei europene împotriva terorismului. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Todd Moraes, Comisia Libe. <clears throat> Lucrăm în mod foarte inteligent și avem inițiative Vreau să-ți mulțumesc, Claude, pentru că ai sprijinit inițiativele noastre și ne-ai sprijinit în aceste lucrări și în acest grup. Mulțumesc foarte mult! Uh, um, mulțumesc foarte mult, doamna Dati. Doamna Dati a menționat aspectul critic al celor mai bune practici în statele membre, pentru că, de fapt, cu ceea ce se ocupă în acest raport, nu este vorba numai de aspectele legislative care țin de închisori, de da, spațiile online. E vorba de un domeniu foarte complex, cu domenii foarte diferite de aplicare în care există o bună practică legislativă, altele care sunt într-adevăr foarte specifice statelor membre, unde foarte multe pârghii acționează împreună. Pe 5 avem ministrul, pe ministrul Casedov care uh, vine din Franța. Ministrul Cazneuf, care vine din Franța, uh, care să ne vorbească despre strategia împotriva luptătorilor străini. Dumneavoastră ați spus că reacționăm prea mult, dar nu prevenim destul. Eu cred că ar trebui să răspundem la această întrebare oricând, uh, pentru că nu este bine să avem o diferență între statele membre. Deci, uh, acum că trebuie să dau cuvântul Comisiei, poate că ar fi foarte util să ne spună exact uh, ce se va întâmpla în acest domeniu. E un domeniu extrem de fragmentat, acum avem însă o Uniune de Securitate, avem un, comis un comisar care se ocupă de acest portofoliu și cred că ați spus chiar dumneavoastră că radicalizarea e una din, uh, unul din șantierele cele mai importante. Uh, știu că ați citit recomandările și mă bucur foarte mult că ați venit aici astăzi să discutăm despre subiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici și vă dau cuvântul. Mulțumesc dumneavoastră foarte mult pentru invitație în Comisia Libe și vă mulțumesc pentru adoptarea acestei rezoluții extrem de importante, a cărei prezentare foarte amplă am ascultat-o tocmai adineauri. Vreau să-mi concentrez comentariile asupra uh, luptei împotriva radicalizării, pentru că eu cred că lupta împotriva radicalizării și a propagandei care nu face decât să atâțe astfel de radicalizări sunt provocările cele mai mari. Și trebuie să câștigăm această luptă dacă vrem să evităm într-adevăr o zonă și un, o epocă foarte sumbră post-adevăr. Când Parlamentul a, acordat, a adoptat această rezoluție arătând că aceasta este una din prioritățile noastre cele mai mari, am făcut un pas foarte important. Deși am făcut câțiva pași înainte, am învățat de asemenea și că amenințarea radicalizării este chiar mai largă decât am fi crezut. Odată cu extrema dreaptă, care folosește, de exemplu, mândria națională pentru a, de fapt, uh, pune apă la, da apă la moară naționalismelor exagerate și intoleranței. Istoria a luat-o în altă direcție, dar istoria înseamnă și să înțelegi semnele din trecut, să înțelegi semnele din prezent și să blochezi radicalizarea cât se poate de repede. În primul rând ar trebui să abordăm problema radicalizării. Anul trecut, în Marea Britanie, un bărbat a fost uh, acuzat de omorârea unei deputate, Joe Cox, care era parlamentară, deci în Parlamentul Britanic. El era um, de extremă dreaptă și detesta atitudinea sa foarte tolerantă și pro-UE. Însă el uh, a ajuns la această idee prin propagandă de extremă dreaptă, prin informații de pe internet. Uh, deci nu e vorba aici numai de jihadiști, indiferent uh, de faptul că nu trebuie să pierdem concentrarea noastră pe acest domeniu, dar e vorba de, și de uh, extrema dreaptă care folosește exact acele tehnici pentru a-i uh, încerca să-i atragă pe cei care se simt dezavantajați. Comisia este de acord cu această evaluare a situației și susține toate inițiativele care au fost uh, prevăzute în raport și prezentate de către doamna Dadi astăzi, care sunt în uh, armonie cu agenda pentru securitate. Aș vrea să încercăm să creăm o uniune de securitate eficientă și funcțională. Iată de ce Comisia Europeană a dorit să investească cât mai mult în conștientizarea problemei radicalizării, aducând împreună actori comunitari și instituții pentru ca să pună bazele unui proiect care să facă o diferență adevărată. S-a creat de aceea și forumul internetului care să încerce să trateze mai rapid problemele radicalizării pe net. Uh, rețeaua de conștientizare a radicalizării este, după părerea mea, un set de măsuri soft pentru ajungerea la rezultate însă puternice, hard. E foarte important să nu lăsăm uh, deoparte aspectele emoționale pentru că trebuie să câștigăm inimele, inimile și mințile tinerilor mult mai mult decât uh, cele ale autorităților. Suntem mult mai uh, bine plasați să abordăm problema de la acest nivel, pentru că ei sunt cei care sunt primii care riscă să fie radicalizați. Sigur că și statele joacă un rol important. Mai multe state membre au inițiat deja un rețea, de exemplu, de coordonare a, pre a prevenției și au creat de asemenea și un registru al strategiilor preventive, atât în conferința pe care am avut-o în această lună uh, mai devreme, care va duce de asemenea la rezultate foarte utile pentru politicieni și pentru cei care pun în aplicare astfel de măsuri. Și mă bucur foarte mult că, că um, avem o, um, atâta lume prezentă din partea um, RAN aici. Trebuie să um, lansăm un apel către persoanele care sunt țintite de către recrutori și nu e foarte ușor să îi atingem. Vreau să vă atrag atenția că, de exemplu, la începutul anului viitor o să avem uh, un model uh, de, uh, de întâlniri pentru tineri în școli în, și în alte instituții pentru a încerca să îi cooptăm. De asemenea, o combat, combaterea luptătorilor străini este una dintre celelalte axe ale acțiunii noastre situația din Irak și din Siria dezvoltându-se foarte mult, iar așa numitul califat fiind de fapt în destrămare, în început cel puțin. Însă unii s-au întors. Nu toți cei care s-au întors au și voința să ne facă rău sau să îi radicalizeze pe alții. Unii s-au întors uh, deziluționați și cu dorința de a reveni la o viață normală. Deci, identificarea persoanelor care s-au întors este o provocare esențială pentru activitățile noastre de contraterorism. Conferința RAN la nivel înalt a analizat toate provocările cu care se confruntă persoanele și experții din domeniu pentru a ști ce să facă în momentul în care se întorc. Distinția între luptătorii uh, Uh, străini și um, luptătorii, inclusiv femei și copii, de exemplu, care sunt uh, formați aici, la fața locului. Cred că luptătorii străini trebuie să fie confruntați cu proces și uh, cu uh, închisoare în momentul în care se întorc, dar avem și provocări uh, la nivel intern, sistemul judiciar și alte, um, alte măsuri, dar și trebuie să prevedem măsuri pentru după eliberare. Avem provocări care țin, de exemplu, de non-combatanți, de copii și trebuie să ne gândim uh, și ce facem cu aceștia. Comisia dorește să uh, aibă un program pentru contraradicalizare, programe de integrare și programe de reabilitare. Încercăm să uh, folosim programul cât se poate de bine. Avem, de exemplu, un program de formare a stafului în închisori pentru ca să detecteze semnele precoce de radicalizare. Toate aceste instrumente există și la nivel judiciar pentru măsuri care să fie potrivite și, și formarea profesională a stafului pentru magistrați, pentru um, șefii de închisori sau alte uh, directori de închisori sau alte funcții care au de-a face direct uh, cu acest, uh, acești luptători. În cadrul rețelei Iran mai avem și alte inițiative și vom auzi mai multe despre acestea de la cineva care se implică în, foarte direct în acest, acest proiect. Mai încolo, după, mai târziu după amiază. În continuare, terorismul folosește internetul la maxim pentru a răspândi propaganda și a coopta persoane. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru rezoluția sa cu privire la strategi- comunicarea strategică a Parlamentului și a Uniunii pe care a adoptat-o săptămâna trecută. Reducerea conținuturilor teroriste și de radicalizare pe internet este un lucru, dar pe de altă parte mai există și cererea. Și aici, la cerere, avem o nevoie clară de a oferi voci alternative prin uh, o contranarativă la nivel de societate. Trebuie să combatem idei cu contraidei, trebuie să avem o contranarativă care să poate să ofere o viziune cât se poate de amplă și radicalizarea, uh, făcând apel la idei, trebuie și noi să lucrăm la fel. De multe ori, radicalizarea vine cu povestea că oferă o cale mai bună de includere, dar Comisia trebuie să facă același lucru, trebuie să ofere cu adevărat o includere și o integrare prin programe Erasmus+, Plus, prin garanția pentru tineret și celelalte instrumente care stau la dispoziție. Forumul internetului uh, care a fost lansat anul trecut a oferit deja câteva rezultate în ceea ce privește um, pașii în aceste direcții, cooperarea cu Europolul, cu Eurojustul, care trebuie și ele îmbunătățite, sunt un pas uh, în aceeași direcție. Pe 8 decembrie noi o să organizăm cea de al doilea, cea doua întâlnire de la nivel ministerial pe tema internetului și vrem să ascultăm de la companiile din domeniu cum vor să ne asigure că materialul care este, de exemplu, șters dintr-o parte a netului nu este, de fapt, uploadat imediat în altă parte, încărcat. E clar că va trebui să găsim soluții și tehnice pentru a rezolva această problemă. O să discutăm însă și cum putem să uh, întărim aceste voci alternative. 10 milioane de euro este bugetul pentru echiparea actorilor din societatea civilă pentru a oferi o narrativă alternativă. Programul, așa zis, de împuternicire a societății civile va funcționa pe următoarele luni și va fi susținut de către Centrul de Excelență RAN, dar și uh, grupul său uh, pentru comunicare uh, se va ocupa, bineînțeles, de asemenea de acest subiect. În concluzie, noi chiar facem progres în ceea ce privește radicalizarea, combaterea ei, adică și trebuie spus că e vorba de un proiect pe termen lung, care necesită luni întregi, ani întregi de muncă foarte uh, răbdătoare. Facilitarea acestor eforturi prin RAN este contribuția Uniunii Europene și eu sunt angajat să mergem înainte pe această cale. Așa cum facem și cu companiile prin forumul internetului, prin, cu Europolul și alte um, instituții cu care colaborăm. Întotdeauna provocările acestea se vor schimba foarte repede, iar uh, deziluzionarea față de politicile de masă arată că trebuie să ținem pasul și cu provocările uh, care evoluează. Extremismul, în toate formele sale, trebuie să fie ținta acțiunilor noastre și toleranța și incluziunea trebuie să fie elementele cheie ale răspunsului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Ați uh, făcut referire la internet și unul din aspectele cheie al raportului DATI, care se referă la prevenirea radicalizării online, este într-adevăr un subiect extrem de dificil, complex. Toată lumea înțelege despre ce este vorba, dar e un subiect foarte complex și esențial. Sperăm de aceea ca în sesiunea în care avem următorii vorbitori, uh, avem un vorbitor chiar pe acest uh, subiect, o să putem să mai facem anumite precizări. Știu că și uh, Comisia are o unitate pentru analiza internetului pentru a propune soluții care să fie întotdeauna la nivel cu provocările și noi vrem să fim informați exact de toate aceste planuri. Așadar, acum trecem la un alt ex, un expert uh, din partea comisiei și uh, avem pe Brittany Smith, avem un întreg uh, panel acum uh, dedicat acestui subiect. Aș vrea să o rog pe Brittany să vină la podium și să ia cuvântul. Apoi îl mai avem pe Stefan Dugan, pe Adrien Charme și pe Alexander Ritzman. Vă rog. Um, I'll introduce Brittany Smith as she's coming up. Can you stay? Ah. If you want to stay. Um, Okay, um, Brittany, are you ready? Yeah. În regulă. Haideți să începem cu primul vorbitor. Britney Smith reprezintă compania Google și ea va vorbi despre provocările cu care se confruntă Google în ce privește conținutul uh, de propagandă teroristă și chestiuni operaționale, precum și în legătură cu reacțiile proactive și măsurile proactive pe care Google le ia pentru a încuraja Uh, Discursul pozitiv online. Suntem nerăbdători să vă ascultăm. 10 minute maxim. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că ne-ați invitat să vorbim aici și să uh, discutăm acest subiect extrem de important. Aș apreciem oportunitatea de a împărtăși mai multe informații în legătură cu activitatea noastră în spațiul online, inclusiv uh, anunțurile noastre legate de uh, Uh, extinderea angajamentului față de contradiscurs. Suntem foarte uh, preocupați de violență și ură în lume și în special de recentele acte de terorism și de extremism violent. Vrem să fim partea soluției, uh, susținând responsabilitatea noastră de a revizui rapid uh, conținut și de a-l uh, elimina atunci când este necesar și de a uh, crea soluții de contradiscurs eficiente. Pentru aceasta uh, discutăm și colaborăm adesea cu NGO-urile pentru a înțelege mai bine problemele și pentru a vedea cum putem ajuta. Ne întâlnim în mod regulat cu lideri din toată lumea, inclusiv aici în Bruxelles. În ultimii câțiva ani am uh, discutat, uh, am avut un dialog constructiv și deschis care asigură idei mai bune și mai bună cooperare. Astăzi vreau să subliniez ce am făcut pentru a răspunde la extremismul online. Avem o strategie în două puncte, identificare și eliminarea conținutului terorist și susținerea, cum spuneam, a contradiscursului. Tehnologia și inovația sunt uh, stimulanți principale de, ai creșterii în, conținutul, ai, în domeniul educației și conținutului, uh, conținutul media, conținutul online, uh, toate publicațiile sunt produse și împărtășite online mai mult decât oricând în trecut și asta a dus la o diversitate incredibilă a conținutului, mult mai mult uh, decât în perioada în care aveam câteva canale de televiziune. Asta înseamnă însă și că mai mulți oameni din lume se pot considera creatori, artiști, autori și uh, libertatea de a împărtăși tot ce alege cineva nu este absolut, uh, uh, utilizatorii hotărăsc să împărtășească conținutul pe care îl creează, sunt comunități de milioane de oameni și majoritatea lor sunt oameni care le folosesc în scopuri legitime, dar întotdeauna vor exista și unii care uh, îl folosesc în mod negativ și de aceea, cu intențiile, De aceea Google a uh, dezvoltat politici foarte clare pentru instrumentele sale. Folosim un model de uh, supraveghere comunitară. Uh, utilizatorii pot raporta conținut care consideră că încalcă politicile noastre. Dacă un utilizator YouTube consideră că uh, un uh, clip video YouTube încalcă uh, politicile, poate apăsa pe un buton și poate, ca să indice că încalcă aceste politici și le examinăm nu doar în contextul video tripului respectiv, ci și gândindu-ne la intenția cu care a fost uh, încărcat. Dacă găsim un uh, clip care încalcă uh, regulile, îl eliminăm complet și imediat. Avem o politică de toleranță zero față de conținutul terorist și politici de eliminare rapidă a acestor clipuri. Asta include conturi oficiale Daesh, Uh, clipuri care conțin uh, apeluri explicite la violență și uh, clipuri filmate de teroriști. Eliminăm conturile grupurilor teroriste cunoscute și avem un buton care identifică conținutul care promovează terorismul încă din 2008. Aceste fișiere, evident, sunt eliminate cu prioritate și analizate și eliminate cu prioritate. Am eliminat din 2008 92 de milioane de clipuri pentru încălcarea uh, Uh, politicii noastre și regulilor noastre și, deși suntem vigilenți și rapizi în eliminarea conținutului terorist și a discursului de ură, trebuie spus că acesta uh, reprezintă o proporție foarte mică a uh, clipurilor care încalcă în general regulile noastre. Sunt doar 1% din tot conținutul care a fost eliminat de pe platforma noastră în 2016. Avem o echipă activă care pe zi identifică 200.000 de uh, clipuri pe zi. Avem echipe care sunt fluente în multe limbi și care evaluează și monitorizează 24 ore din 24 uh, în fiecare zonă temporală conținutul și elimină acest conținut care încalcă regulile noastre și elimină conținut care nu restricționează conținut care nu este uh, potrivit pentru toate audiențele pe măsură ce Google se dezvoltă, continuăm să evaluăm uh, forțele și mijloacele noastre pentru a îndeplini nevoile comunității. Am dezvoltat un program uh, care dă da, uh, posibilitatea anumitor utilizatori, ONG-uri și uh, oficial guvernamental să semnalizeze uh, clipuri în, la pachet. De exemplu, există o unitate din Marea Britanie în legătură cu lupta antiteroristă, care e unul dintre partenerii noștri cei mai importanți, la fel și unitatea de la Interpol. Totuși, uh, acest conținut nu este eliminat automat. YouTube este o platformă importantă de informație și de știri și echipele noastre evaluează video, videoclipurile înainte de a le elimina pentru a proteja un eventual uh, conținut care poate avea valoare artistică, educațională, științifică. Uh, revizuim conținutul în mod frecvent pentru a înțelege contextul în care uh, Uh, el a fost uh, încărcat pe YouTube și incorporăm această chestiune în decizia noastră. Înțelegem totuși că multe țări din lume au uh, legi care pot avea un impact asupra conținutului nostru, deci am dezvoltat o, o procedură prin care se poate cere eliminarea conținutului pe baza anumitor uh, jurisdicții în anumite țări și se poate face aceasta printr-un site uh, dedicat. Adică uh, evaluăm acel material pentru a putea acționa cât mai rapid după ce vine o cerere. Cererile de la guvernele bazate pe legislația locală sunt incluse în raportul nostru de transparență, acesta e, datează din 2010, uh, pentru a arăta exact cum afectează politicile uh, online uh, activitățile utilizatorilor. Cerem, primim aceste cereri de la toate nivelurile de guvernare, de la autorități locale, naționale, de la curs de justiție, de la profesioniști în domeniu, pentru a putea să evaluăm corect fiecare cerere, aceasta se poate face în scris și trebuie să fie cât mai specifică pentru ca acest conținut să fie examinat și eliminat conform legii. În ce privește transparența și uh, exprimarea online, uh, avem uh, așa numita GNI, Google Network Initiative, este o inițiativă a mai multor organizații și actori implicați care aduce uh, la oaltă uh, uh, persoane de mediu academic, uh, specialiști IT, uh, pentru a proteja și a face să progreseze libertatea de expresie în lume. Să trecem la următorul slide. După cum vedeți, încercăm să uh, eliminăm recrutarea și propaganda teroristă de pe YouTube, dar toți avem uh, aceeași problemă că acest conținut poate fi diseminat online atât de rapid, încât practic este imposibil să îl în toate formele Trebuie să ținem seama de uh, limitele strategiei și reacției noastre. Deci, în timp ce teroriștii încearcă să folosească tehnologia comunicării pentru a-și amplifica discursul terorist, trebuie să gândim creativ și colaborativ cum aceste tehnologii pot fi folosite pentru a preveni și contracara terorismul. De aceea, la Google, investim în așa numitul counter speech, contradiscurs, pentru a ne asigura că există un conținut creativ uh, care promovează un dialog sănătos, empatie, toleranță, adevăr, înțelegere și că asta uh, poate elimina conținutul care promovează ura, violența și frica. Vrem ca copiii noștri să găsească mesaje uh, pozitive online, nu doar mesaje negative. De aceea Google a uh, găsit câteva evenimente de contradiscurs aici în Europa, și am uh, colaborat, uh, am oferit facilități pentru sute de ONG-uri care lucrează în domeniul de radicalizării. E vorba de instrucțiuni, uh, cele mai bune practici, workshop-uri cu starul YouTube pentru a ajuta aceste grupuri să atragă mai, multe, mai multă audiență și pentru a disemina aceste povesti, discursuri pozitive. Încercăm să folosim puterea YouTube de a avea un impact pozitiv social am, în septembrie am introdus un nou program global, YouTube Creators for Change, și resurse și burse dedicate uh, activității de schimbare socială. Dat fiind că peste 70% din uh, tineri și din așa numită generație millennial consideră că YouTube este un instrument de schimbare culturală, programul se concentrează pe identificarea unor ambasadori care să crească conștientizarea problemelor sociale și să stimuleze dialogul în jurul acestor subiecte prin video tipurile pe care le creează. Combaterea xenofobiei, extremismului, uh, de asemenea susținând toleranța, empatia, acești creatori uh, ajută la generarea uh, unei schimbări pozitive. Primul summit YouTube pentru schimbare socială a adunat la, o par, la o altă 150 de creatori la Londra pe 22-23 septembrie și a, a organizat o serie de workshop-uri și un program uh, de uh, discursuri foarte uh, bun și am angajat un milion de dolari în echipament și granturi de producție pentru acest program, iar google.org, filiala noastră filantropică, a creat un fond caritabil de 2 milioane de euro pentru a susține organizațiile non-profit care promovează incluziunea și înțelegerea uh, transculturală. Ca parte a acestui program în Franța, de exemplu, am lansat un uh, uh tur de 100 de zile cu uh, o Academia de Film și cu persoane de mare succes pe YouTube și am uh, trecut prin foarte multe uh, orașe franceze și belgiene. S-au creat 200 de videoclipuri uh, cu, în cadrul acestei campanii. Așadar, pentru că nu mai am timp, suntem nerăbdători să aflăm mai multe de la dumneavoastră, să ascultăm feedback-ul dumneavoastră, să aflăm care sunt provocările cu care vă confruntați și cum putem fi un partener creativ uh, în acest proces. Nu suntem uh, uh, nu ne lăsăm pe tenjală, eliminăm constant conținutul violent și terorist și ne extindem parteneriatele pentru a susține munca pe care o faceți cu toții. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Sper că vor fi întrebări care vor uh, analiza activitățile noastre și știu că colegii vor dori să intervină și să pună întrebări. Următorul vorbitor, Stefan Dedman, care este uh, șeful noi unități uh, de analiză internetului la Europol, domnul Stefan uh, care ne va vorbi despre ce fac în domeniul radicalizării. Așadar, aveți cuvântul maxim 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor pentru această discuție. Vreau să vă prezint astăzi uh, care sunt uh, cele mai importante caracteristici ale propagandei internet, pe internet și să vă vorbesc de tendințele actuale în acest context. Următorul slide. se vede uh, în, ultimele, în ultimul an avem un avalanșă de probleme, de atentate și vedem că trebuie să acționăm cât se poate de repede pentru că din ce în ce mai mulți tineri au uh, căzut pradă internetului um, și trebuie să facem ceva cât se poate de repede. Internetul este un bun public, un spațiu în care trebuie să existe libertate de exprimare și uh, pe care trebuie însă să-l reglementăm. Înțelegem într-adevăr că internetul este această platformă, dar alții îl văd din cu tot o altă perspectivă, după cum vedeți, pentru unii, pentru un grup terorist, internetul este deja de mult timp uh, un câmp de luptă. O parte din uh, obiectivele propagandei uh, extremiste este să se transforme internetul într-un câmp de luptă și să ceară recruți. Vedem cum funcționează Daeshul, care penetrează din ce în ce mai mult uh, spațiul netului și se vede că teroriștii încearcă să domine atât viața reală cât și lumea virtuală. Trebuie să înțelegem că prezența grupurilor teroriste răspunde la anumite strategii foarte clare. Ideologia, marketingul uh, pentru a atrage uh, simpatizanți și vreau să vă arăt un video uh, al Daesh. Desigur, vedeți aici cum încearcă să lanseze un apel către sufletele tinerilor tratându-i pe ceilalți ca infideli, încercând așadar să transforme o victimă într-un erou. Susținătorii, de fapt, își creează o versiune idealizată a lor. Califatul este descris ca fiind un loc, o instituție care poate să ofere uh, toate lipsurile și justifică în același timp violența. Apoi face apel la, la teamă prin intermediul mai multor uh, videouri care sunt numite victorie. Aceasta se poate face prin propagandă multilingvă pentru a-și asigura acoperirea, dar în același timp este susținut și de către compatrioți din țările UE care vorbesc cu uh, posibilii recruți în uh, limba lor. Același lucru poate să arate că dacă ei fac aceste acte, dacă le comit, își fac datoria. Și aceasta este propagat de către persoane care chiar trăiesc în același loc cu cei pe care încearcă să-i recruteze. Cele mai extremiste ideologii folosesc și ele uh, generația internetului și toate instrumentele existente. Avem însă o dovadă foarte clară de abuzuri ale platformelor sociale, chiar de exemplu în timpul atentatelor teroriste, pentru a transforma chiar o crimă recentă într-o propagandă. Ea se bazează această propagandă nu numai pe cine o receptează, ci și pe tizanții ei. Grupurile jihadiste au arătat că știu să folosească foarte bine toate rețelele sociale. Emiterea de materiale se bazează pe o analiză foarte clară a documentelor pe mai multe platforme de rețele sociale, de mai multe comunități. Această tactică arată că conținutul devine viral foarte repede și aceasta e o provocare foarte mare pentru orice măsură de combatere pe care o încercăm. Având în vedere acestea și având în vedere complexitatea fenomenului, un răspuns coordonat la nivelul UE ar fi, uh, este foarte necesar unitatea care s-a creat pentru a combate propaganda pe internet trebuie să aibă ca scop respectarea în același timp a libertății de exprimare. Deci, până acum, așa cum uh, s-a văzut, s-a încercat, s-a cerut implementarea unui mandat de către unitatea creată se încearcă reducerea accesibilității site-urilor acestea uh, violente de către um, reprezentanții rețelelor și în același timp, în colaborare strânsă cu statele membre și cu Comisia, unitatul, unitatea a fost lansată în iulie 2015 după cererea Consiliului de Ministri. Complexitatea sarcinilor ei din punct de vedere al contextului, a cerut o creare a unei unități multidisciplinare. Aceasta înseamnă integrarea mai multor uh, capacități a inputului din partea unor experți în domeniul uh, cultelor, traducători, uh, programatori și experți în lupta împotriva terorismului. Toți aceștia sunt susținuți de către profesioniști din domeniul protecției datelor. Unitatea are un scop strategic să creeze o punte între prevenire și investigare. Dacă vorbim despre prevenire, abordarea noastră este să ne concentrăm pe grupuri prioritare, așa cum au cerut statele membre. Activitatea EU-ului um, pe care uh, acestei unități așadar se concentrează pe anumite grupuri uh, teroriste. Abordarea este de două feluri. Pe de o parte, centrată pe ținte, de exemplu, după un atentat, în care unitatea respectivă studiază respectivul atentat, cum a fost, de exemplu, aici la atentatul de la Nisa, unde am încercat să folosim uh, conținutul internet sau folosirea propagandei de pe internet care poate inspira astfel de acte și, uh, în același timp, și urmărirea uh, propagării acestor informații pe internet. Pe baza acestei strategii, conținutul identificat după aceea uh, trece într-o platformă care trebuie să se uite la atât la disponibilitatea sa, cât și la felul în care este răspândit. Iar cel mai important pas aici este evaluarea manuală. Fiecare pas, așadar, trebuie analizat, fiecare puzzle de informații trebuie să fie analizat, pentru că scopul este să avem o imagine analitică care să susțină investigarea statelor membre și care să uh, ofere, așadar, și uh, o idee despre cât de ușor se poate investiga. Unitatea noastră informează pe cei care oferă serviciile de informațiile sau materialul de propagandă de pe site-ul lor uh, apoi ei iau măsuri, e vorba de un proces voluntar și companiile după aceea pot decide dacă vor sau nu să mențină conținutul respectiv pe server sau nu. În 16 luni de când existăm, unitatea Comisiei a evaluat 17.000 de conținuturi extremiste pe internet, peste 91 de platforme în 11 limbi diferite. În peste 87% din cazuri, uh, providerii de conținut au decis să retragă conținutul de, la, de pe platformă. Dacă ne gândim la viitor, teroriștii reprezintă una din cele mai mari amenințări la securitatea Uniunii și deci noi în unitățile IT și unitatea uh, de acțiune împotriva propagandei, vom continua să ne implicăm alături de companiile IT pentru ca să facem față provocărilor care vor veni. Ne vom concentra de asemenea și pe un shift către noi platforme. Am văzut că diversitatea și alegerea platformelor uh, e din ce în ce mai mare. Paleta de platforme există din ce în ce mai multe și abuzurile posibile sunt și ele mai multe. Vom um, monitoriza de asemenea scena jihadului pe internet și ne vom concentra pe conținuturi care ar putea să fie o amenințare pentru Europa. Vom încerca să monitorizăm de asemenea și capabilitățile tehnice și expertiza grupurilor jihadiste violente, pentru că expertiza contează foarte mult aici. Vrem să încercăm să arătăm că suntem în stare colectiv să găsim soluții inovatoare pentru a putea răspunde la provocări, dar mă bucur de întrebările dumneavoastră. Mulțumesc și eu sper că vor fi întrebări, o prezentare foarte profesionistă, vă mulțumesc foarte mult. Dacă e să vorbim despre implicațiile asupra drepturilor fundamentale, atât din partea Google și din partea unității noastre, e interesant să răspundem la întrebare și pentru aceasta ne va răspunde Adrien Charme, care este reprezentanta Quadrature du Net și dânsa va analiza exact acest echilibru foarte fragil între drepturile fundamentale și uh, reținerea de conținuturi. Vă rog, aveți cuvântul. Bonjour, merci de m'avoir invité à... Mulțumesc că m-ați invitat să iau cuvântul ca reprezentant în Asociației de Apărare a Drepturilor Fundamentale o să arunc o privire mai critică asupra efectelor și impactului politicilor și legislației menite să lupte împotriva radicalizării online. Venind de la o asociație franceză, avem în plus uh, experiența de mai mulți ani de legislație referitoare la chestiunea luptei împotriva terorismului și radicalizării online, pentru că mai multe legi din 2014 încoace au abordat acest subiect în Franța. Să mă refer în special la chestiunea blocării de site-uri internet și responsabilitatea celor care găzduiesc conținut pe internet, dar și unele măsuri de supraveghere care pot duce la atingeri aduse drepturilor fundamentale pentru a prezenta starea de spirit. Domnul Dela a spus acum câteva momente că e văzut uh, internetul ca un fel de câmp de bătălie pentru jihad ceea ce probabil că e drept, dar să nu uităm că e un câmp de bătălie populat și de civili, nu doar inocenți, ci și unii care nu sunt deloc uh, implicați în acest conflict. Civili ca mine, ca dumneavoastră și majoritatea celor care navigează pe internet. În lupta împotriva conținuturilor radicale și a radicalizării, prima tentație cea a cenzurii și în special cenzura de conturi și conținut pe rețelele sociale pentru a reaminti cadrul juridic actual al responsabilității furnizorilor de conținut, cum ar fi Google, Facebook, Twitter și alte platforme, acestea au o obligație de retragere a conținutului atunci când sunt în mod evident ilicite și au fost semnalate, <clears throat> ceea ce poate permite să se retragă de obicei destul de ușor diverse conținuturi ilicite. Dar asta cere celor care sunt gazde o capacitate de calificare juridică foarte fină și delicată, mai ales într-un context de radicalizare și propagandă. <clears throat> Vreau să reamintesc conceptul de terorism. E deja destul de prost definit și aduce anumite <clears throat> partipriuri istorice. Nu ar spune neapărat că jihadismul ar fi ceva care poate fi justificat, dar pe plan istoric chestiunea terorismului e delicată. În al doilea rând, apologia și glorificarea terorismului sunt și ele concepte destul de neclare, cu o calificare juridică care poate fi delicată. În fine, conceptul de radicalizare și chestiunile de propagandă sunt și ele extrem de subiective și în prezent diferența dintre radicalizare, îndoctrinare sau viziune politică extrem de strictă pot fi uh, discutabile. Riscul de închidere sau cenzură de conturi, conținut și riscul de exces e real. Am văzut uh, <clears throat> cu regularitate pe Twitter și Facebook conturi de ziariști sau analiști politici, persoane care au un rol foarte important de veghe asupra jihadismului, au fost închise fără explicație, fără posibilitate de apel, decât uh, legăturile personale ale analiștilor sau ziariștilor respectivi cu unii care lucrează pentru platformele respective sau presiunea unor mari conturi de ziari sau persoane influente pe platformele sociale pentru redeschiderea conturilor, ceea ce pune o problemă reală de cenzură fără posibilitate de apel. Și restul măsurilor despre care vorbesc merg în același sens, ceea ce duce la o punere sub această mască a propagandei și a recrutării la rețele tot mai închise și mai puțin accesibile publicului. Ceea ce e bun pentru a împiedica accesul, dar e rău pentru a demonta și demasca rețelele de jihadiști. Și chiar dacă pentru asta poate fi necesar să adaptăm contextul judiciar pentru a putea accelera luarea de decizii, pentru a lupta împotriva propagandei radicale, ca și pentru celelalte tipuri de conținut uh, ilegal sau ilicit, considerăm că trebuie neapărat să revenim la un răspuns judiciar și nu să forțăm uh, prin presiunea politică diverse platforme sociale să-și accentueze munca de cenzură. Pentru că răspunsul judiciar nu doar ca acțiune mai în profunzime asupra rețelelor de propagandă, ci în egală măsură poate să decide de la caz la caz cu munca serviciilor de informații și de poliție să decidă să supravegheze mai degrabă decât să închidă o sursă de propagandă, dacă supravegherea e mai utilă pe termen îndelungat decât închiderea. Știm că deciziile de închidere în masă de conturi, mai ales pe Twitter, <clears throat> nu au fost neapărat un lucru bun pentru serviciile polițienești. În al doilea aspect, să furnizăm un mijloc foarte clar pentru persoanele cenzurate de a-și exprima drepturile, pentru că cenzura abuzivă e frecventă. În fața propagandei, mai mult ca niciodată, trebuie să putem garanta libertatea și în special libertatea de exprimare și de informare. Iată de ce noi avem atitudine cam critică față de internet, forumul despre care s-a vorbit, care impune aceste reguli și obiective în afara dreptului comun, sub presiunea nivelului politic. Un al doilea aspect blocarea accesului la site-uri care fac apologia terorismului. E o măsură care a fost adoptată în Franța în cadrul legii antiteroriste din noiembrie 2014 și care se propune să se extindă în directiva europeană cu privire la terorism, care se votează în prezent aici. Acest blocaj se face în Franța la solicitarea serviciilor Ministerului de Interne, solicitarea poliției și Um, pentru a nu mai putea găsi. Acesta e dublată în motoarea de căutare, să nu se mai găsească pe Google. Când încercăm să ne conectăm la un sit blocat, ajungem la o pagină a Ministerului de Interne care colectează integralitatea adreselor, IP-urilor, calculatorilor care se conectează acolo, ceea ce e destul de delicat. Nu există o listă accesibilă a site-urilor blocate <clears throat> și, de fapt, nu există nicio posibilitate de apel decât ulterior prin intermediul unui judecător administrativ care trebuie să aprecieze cât de fondată a fost blocarea sau nu. Aceste măsuri de blocare sunt în ansamblu cu totul neadaptate realității propagandei, pentru că e un răspuns actual la o realitate care nu mai există. Nu mai există situri exclusiv consacrate propagandei jihadiste în Franța. Sunt cam 50 de site-uri blocate de Ministerul de Interne conform uh, afirmațiilor guvernului, adică e ridicol față de baza de conținut extremist care circulă. Nu există niciun element de finanțe, uh, trebuie să blochezi un domeniu, e riscul de blocaj uh, din eroare, lucru denunțat încă din 2014 și acum o lună furnizorul de internet Orange s-a înșelat cu lista de blocat și, de exemplu, a blocat o întreagă dimineață <clears throat> în întregime Google și Wikipedia în Franța, ca și când erau site-uri care făceau apologia terorismului. Pentru cetățean, în niciun mod ar se putea opune acestei blocări. Un ultim aspect legat de blocaj. Ceea ce obișnuiește în mod periculos populația cu o cenzură fără judecată care ne face să ne gândim la genul de reacție sau răspuns democratic pe care am dorit să-l dăm riscului de radicalizare. Un ultim aspect, uh, incriminarea consultării site-urilor care fac apologia terorismului. O măsură care a fost și adoptată în Franța, despre care știu că a fost menționată deja aici, o măsură care a fost introdusă în legislația franceză iunie 2016, după mai multe propuneri din 2012 care veneau și de la stânga și de la dreapta în Parlamentul francez. această măsură ar putea fi aplicată cu o supraveghere generală a conexiunilor la internet ale cetățenilor dacă vrem să o aplicăm și să căutăm infracțiunile. În realitate, în prezent, e utilizată pentru a pune deoparte sau a trimite la închisoare în detenție indivizi uh, bănuiți fără dovadă tangibilă de radicalizare sau că pun un grad de pericol. Sunt vreo 20 de condamnați de acest gen în Franța din iunie încoace. Concret, ceea ce reduce nivelul de la care devii terorist. E utilizat numai pentru că, de fapt, nu știi ce altceva să faci împotriva acestor persoane radicalizate, ceea ce presupune intențiile uh, celor care merg pe internet uh, se pleacă de la ipoteza că dacă cauți cumva un site care face apologia, chiar ești terorist și poate să ducă la <clears throat> anumite elemente nefondate doar pentru că cineva poate caute informații sau siturile nu sunt bine evaluate. Acum câteva zile, la un proces din Franța, unul dintre site-urile principale universitare de documentare în legătură cu discursul uh, jihadist, jihadologie.net, s-a considerat că e site terorist și uh, a fost utilizat pentru a condamna pe Ne <clears throat> Ajungem tot mai des la motivele luptei împotriva propagandei și <clears throat> regimentării care sunt legitime. O accelerare a cenzurii pe plan european, fără nicio evaluare a impactului pe termen îndelungat ale acestor măsuri în ce privește exercitarea drepturi fundamentale. Directiva de luptă antiteroristă care se votează acum aici nu are nici măcar o valoare de impact. Deci sănătatea democratică a Europei de vreo câțiva ani va avea de suferit. Împotriva acestora și cu asta o să mă opresc. Am lansat acțiuni împotriva acestor legi din Franța de cenzură. Am intentat acțiuni la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Curtea de Justiție Europeană, dar va dura mult și efectele vor fi a posteriori. Iată de ce în Parlamentul European care a votat în legătură cu chestiunea de radicalizare, noi propunem și vă încurajăm să lucrați în prioritate în ce privește acest discurs, să garantați echilibrul drepturilor și libertăților și să intrați mai în amănunt în legătură cu cauzele pentru care terorismul și violența sunt atrăgătoare pentru unii. Mulțumesc și ultimul vorbitor acum la acest panel atât de interesat, Alexander Isman de la RAN, lider uh, al grupului de lucru pentru comunicare și narațiune. Nu m-a văzut, dar ne-am întâlnit și la Washington când uh, a făcut o prezentare. Și încercăm să reunim uh, acest grup de fapt, ce se ia online, cum păstrezi totuși libertatea, cum se fac toate aceste elemente în anumite contexte și ar fi bine să auzim de la dumneavoastră care este părerea. Aveți cuvântul, 10 minute, mulțumesc. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Vă mulțumesc că m-ați invitat să vă împărtășesc câteva idei de în partea uh, Radicalization Awareness Network, rețeaua de conștiințare a radicalizării. Aș vrea mai întâi să vorbesc despre funcția mea ca director al uh, Fundației Europene pentru Democrație. Lucrăm la prevenirea radicalizării, contracararea extremismului prin uh, susținerea vocilor pro-europene în, comuni- în uh, comunități vulnerabile. Obiectivul nostru este să creștem rezistența acestor comunități și să, să stimulăm o Europa mai liberă și mai sigură. De exemplu, am creat un ghid al practicanților în domeniul educației pentru a preveni radicalizarea, lucrăm cu refugiați sirieni și uh, în mod curent creăm un ghid de practici privind alternativele eficiente și contradiscursurile pentru uh, practicieni. Uh, și acum trec la prezentare, dar aș vrea să trecem înapoi la slide-ul precedent. Aici începe prezentarea RAN. După cum știți probabil, suntem o rețea de, practici, de practicieni din întreaga lume, care lucrăm în fiecare zi cu oameni care au fost radicalizați deja sau sunt vulnerabili față de radicalizare. E vorba de poliție, autorități uh, penitenciare, uh, profesori, autorități locale, uh, medici. Este un mix foarte divers cu tot felul de background-uri profesionale. Următorul, următoarea imagine, vă rog. În grupurile de lucru RAN avem uh, acești uh, experți care fac uh, schimb de cunoștințe, de experiențe, își evaluează unul altuia practicile, deci RAN este și o platformă pentru cercetători și pentru autori de politici. Următoarea imagine, vă rog. Aici vedeți colecția RAN care este accesibilă pe uh, internet și puteți vedea foarte multe practici pe care le-ați putea uh, vedea și uh, puteți vedea unele practici care sunt aplicabile într-un context local. Este foarte dificil de transferat lecțiile învățate dintr-o țară în alta sau dintr-o situație în alta. E o activitate grea, dar RAN o face și cred că e foarte importantă în contextul care a fost menționat mai devreme. Uh, comunicarea și contradiscursurile sunt cheie în prevenirea radicalizării. Grupurile teroriste se bazează pe tehnologie pentru a-și extinde influența uh, ideologiilor și pentru a recruta oameni. Am auzit acest lucru deja. Grupul de lucru pentru comunicare și contradiscursuri se concentrează pe livrarea atât online cât și offline a unei comunicări care să ofere uh, ori alternative pozitive, ori care să contracareze propaganda extremistă. Cred că putem trece la următorul slide. Acesta poate rămâne dacă doriți. Grupul de lucru adună învățămintele din aceste uh, discursuri, mesajele care sunt folosite, țintele, modul de diseminare, cu scopul de a susține societatea civilă să producă alternativa menționată și contradiscursurile într-un mod mai eficient. Unii vor întreba dacă alternativele și uh, contradiscursurile chiar funcționează și dați-mi voie să încerc spunându-vă în primul rând cum funcționează propaganda toți trăim în uh, propriul nostru bubble de comunicare, în propria noastră cameră de eco. Suntem oarecum imuni la informații care uh, pun sub semnul întrebării propria noastră opinii și viziunea noastră asupra lumii. Totuși, oamenii în criză pot căuta o nouă direcție pentru susținere, pentru a înțelege situația lor, pentru a se uh, pentru a se ajuta emoțional și pentru a redirecționa vinovăția. De aceea propaganda este eficientă atunci când oamenii sunt curioși în legătură cu ce mai există undeva și uh, dacă adevărul pe care el percep încă e realmente uh, valabil. De aceea, contra uh, cu discursurile pot funcționa dacă sunt direcționate clar la o audiență foarte bine țintită, care încă este curioasă în legătură cu conținutul extremist, poate pentru că sunt multe reportaje mass media, poate pentru că e descris drept cea mai mare provocare a secolului. În fine, oamenii devin curioși sau dacă au, accept, au acceptat deja o viziune extremistă asupra lumii și consideră că asta e bună pentru ei. Asta urmează, după asta urmează țintirea pe online. Deci dacă ești, asta fac băieții răi. Deci dacă ești pe Facebook și share uh, ceva, comentezi pe ceva, uh, primești un mail în care cineva îți spune ce mai faci, hai să vorbim, care sunt problemele tale, vrei ajutor? Așa îi abordează teroriștii. Și noi trebuie să facem același lucru cu sens schimbat. Campaniile care sublinează problemele, contradicțiile și minciunile îi fac pe oameni să uh, uh, reanalizeze lucrurile. Și asta e primul pas pentru schimbare. Promovarea unor uh, modele și exemple de acțiuni pozitive sunt importante pentru a oferi noi direcții. Și apoi, suplimentar, uh, intervențiile digitale one-on-one, -on -one, deci practic uh, activitate socială, muncă socială online, sunt absolut necesare pentru a satisface nevoia individului de atenție și de acțiune și, în al doilea rând, pentru a evalua dacă campania și intervenția au avut vreun impact. Pentru a rezuma, da, campaniile contranarrative și de contradiscurs pot funcționa dacă se fac cum trebuie. Care sunt următorii pași? Ce trebuie făcut? Societatea civilă trebuie să primească mai multă putere, mai ales ONG-urile, uh, în uh, contactarea indivizilor. Cum? Printr-o rețea de activiști pro-democratici, pro-europeni, care să fie creată și susținută. Uh, asta ar putea însemna diferite ONG-uri sau trei mame din Molambec cu un iPad în mână. Oameni care au credibilitate, oameni care au un mesaj, oameni care sunt angajați, care sunt emoționali Rolul uh, guvernului aici este să faciliteze uh, instruirea și să creeze capacitate, să dea acces la fonduri, uh, dar guvernele nu trebuie să fie implicate direct. Este important în acest context să avem un proces de evaluare și de certificare transparent pentru acești parteneri, cum să alegem partenerii corect, să vedem că ei promovează societatea pluralistă, liberală, democratică, trebuie să fie o componentă de valoare puternică de la început ca să putem selecta și promova bunele practici uh, la un stadiu ulterior. Forumul internetului care urmează și care a fost menționat de domnul comisar King uh, și uh, programul Empowering Civil Society, darea de putere societății civile, ar putea ajuta la crearea unei astfel de rețele de Uh, activiști cetățeni care să promoveze valori europene și să contracareze propaganda. În concluzie, uh, uh, prevenirea extremismului violent și combaterea lui e considerată o abordare de tip soft, dar poate da rezultate și aș vrea să subliniez încă o dată importanța unui proces robust în selectarea partenerilor corecți în comunitățile locale și pregătirea și educarea acestora, există o discuție dacă salafiștii n-ar trebui promovați și finanțați ca să contracareze așa numita propagandă a statului islamic. Deci, aceeași ideologie, dar cu o parte care e non-violentă, cealaltă parte e violentă, la fel și cu dreapta, că există uh, partide de, extreme dreapta, de extremă dreapta care primesc finanțare pentru deradicalizarea neonaziștilor mi se pare un punct extrem de critic. Eu cred că ar trebui să finanțăm oameni care promovează pluralismul și ideile europene și este foarte important pentru micile ONG-uri mai ales să aibă uh, acces uh, mai ușor la finanțare. Acest lucru este esențial. Oameni care au uh, doi sau trei angajați nu pot să blocheze o poziție timp de luni de zile ca să obțină finanțare europeană. Trebuie să mai există și alte modalități de a finanța vocile pe care vreți să le auziți și pe care să le promovați. Mulțumesc, spune președintele, și acum dăm imediat cuvântul membrilor care doresc să pună întrebări. Primul este doamna Gomez, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă întreb, mai ales pe domnul Dugan uh, și pe domnul Ritzman, dacă consideră că ceea ce au făcut guvernele noastre până acum în uh, ceea ce privește lupta pentru combaterea propagandei și pentru crearea acestei contranarative este un lucru util. După cum ați spus și dumneavoastră, nu putem să câștigăm această bătălie fără să implicăm bazele, activiștii de la bază, militanții sau persoane din comunitatea musulmană. Nu o să câștigăm lupta împotriva jihadiștilor, așa zici, fără să implicăm comunitatea musulmană sau uh, fără să implicăm persoane, de exemplu, care sunt uh, aproape de astfel de uh, propagandă nazistă sau de extremă dreaptă. Nu cred că am făcut suficient, am făcut prea puțin și prea târziu și probabil nu bazându-ne pe cele mai bune practici și câteodată cred împărtășind proaste practici, deși există bune practici. Nu pot să-mi imaginez că putem face așa ceva fără să implicăm municipalități, autorități locale, școli, familii pentru că trebuie susținute și ele sunt esențiale în detectarea persoanelor care au luat-o pe calea radicalizării. Și mă întreb, de fapt, câte orașe în Europa cu o comunitate mare de migranți, de musulmani, au fost până acum subiectul acestor programe? Câte au fost implicate? Apoi mai vreau să vă întreb ceva. Eu cred că mai e o întrebare care ar trebui neapărat uh, pusă, pentru că până acum politicile de austeritate, austeritate din multe state membre, de fapt, au însemnat excluziune pentru mulți. Și noi avem senzația că, mai ales în comunitățile bazate pe migranți, de exemplu, noi nu facem decât să dăm apă la moară radicalizării. Adică, cum putem să facem mai degrabă să abordăm cauzele de la bază, de la rădăcină? Mai ales acum, cu situația pe care o avem cu fluxul de refugiați, nu sunt absolut deloc de acord că e un pericol, dar faptul că guvernele noastre nu fac nimic pentru ca să aibă programe cu adevărat de relocare uh, ale refugiaților și le lasă, incluzând pe minorii neacompaniați, eh, practic baltă, lăsându-i pradă tuturor recrutanților de rețele criminale și teroriste. E absolut inacceptabil. Nu puteți să vin, veniți cu scuza securității când de fapt nu au încercat nici măcar să rezolve problema refugiaților, care ar însemna de fapt să fi găsit o soluție pentru ca milioane de oameni să nu mai intre direct pe mâna traficanților, a teroriștilor și a persoanelor de extremă dreaptă. Mulțumesc, Ana, spune președintele. Poate că ar fi interesant să mai vedem alte perspective, să vedem care este, după părerea dumneavoastră, gravitatea problemei, care este soluția pentru aceste probleme, ce fel de soluție credeți că ar fi bine să adoptăm. Știu că dumneavoastră din partea RAN, de exemplu, aveți soluții concrete, dar poate puteți să ne spuneți din toate perspectivele pe care le-am auzit până acum, de unde trebuie să începem. Sigur că nu trebuie să ne spuneți lucruri confidențiale, dar la fel și din partea Google, cu rețeaua RAN, după cum ziceam, avem nevoie de asemenea de un input. Eu cred că momentan avem multe tentative de soluție, dar nu avem niciun început de drum poate că ați putea să ne spuneți concret, poate să fie ceva mic, ceva mărunt. O idee de perspectivă ne-ar interesa foarte mult, din perspectiva dumneavoastră, desigur. Domnul Lopez Aguilar a cerut cuvântul mai întâi. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să abordez două chestiuni și să pun întrebări. Doamna Smith, în primul rând. Noastră ați justificat o abordare pe ideea că Google-ul încearcă să asigure site-urile sale pentru ca să facă față problemei. Dar eu vreau să știu, după părerea dumneavoastră, care este valoarea adăugată a nivelului european. Pentru că ne-am referit la complexitatea problemei și am vorbit despre așa numiții uriași uriașii de pe net, care primul este Google, cred, nu? Ce facem, de exemplu, dacă ești hărțuit, dacă ești incitat la violență prin intermediul unui instrument care este disponibil pe net? Ce puteți să faceți? Ce faceți? Că trece prin Google, nu? Și după părerea dumneavoastră și experiența dumneavoastră, care este valoarea adăugată care ar putea să fie adusă prin nivelul european, deci prin instituțiile europene, prin faptul că există sau va exista un răspuns european la problemă. Statele membre, statele națiune, așa cum sunt ele cu granițele lor, nu vor putea să rezolve problema dar credeți că nivelul european poate să o rezolve? Trebuie un răspuns de la nivel european? Înseamnă ceva concret pentru dumneavoastră să devenim europeni atunci când rezolvăm această problemă după experiența noastră? Și altă întrebare către domnul Brickman. Um, ne referim la violența extremă sau incitarea la violență de mare intensitate, ați spus așa, jihadismul, de exemplu, așa numita radicalizare, dar sunt mii de altfel de exemple. Există și violență însă de mică intensitate pe net. Avem problema penitenciarelor sau a instigării la ură pe internet. Uh, dar avem și problema violenței, de exemplu, de nivel scăzut în lumea sportului, așa numită de intensitate mică, cum s-a numit. Dar vedem, de exemplu, la festivități sportive, la competiții, avem mulți fani sau cluburi uh, de fani, de suporteri care se urăsc violent și dacă banalizăm astfel de violențe sau, de exemplu, bani de la școală care uh, sunt, se hărțuiesc reciproc sau uh, care chiar ajung la violențe foarte dramatice. Această violență de tip intensitate mică există pe internet. Ce faceți dumneavoastră? Cum analizați dumneavoastră, având în vedere elementele pe care le-ați prezentat în, uh, în slide, despre ce trebuie să facem pentru legătura dintre violența aceasta și, cea care, și faptul că poate deveni de mare intensitate? Vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Salut abordarea dumneavoastră. Mi se pare foarte important, spune doamna Zipel, că putem împreună să combatem extremismul și instigarea la ură. Dar vreau să vă pun câteva întrebări concrete către doamna Smith de la Google. Am înțeles că vă uitați la pagini ale organizațiilor teroriste dar vreau să știu cine vă dă informații despre aceste organizații și despre persoanele pe care trebuie să le urmăriți și am înțeles de asemenea că blocați acele pagini, poate că n-am înțeles eu bine din uh, prezentare, dar dacă chiar este cazul, aș vrea să vă întreb de ce le blocați și de ce nu le ștergeți pur și simplu acele pagini. O altă întrebare în același context, ați menționat politicile dumneavoastră Spuneți că aveți în progres mai multe acțiuni care nu sunt neapărat în linie cu politicile dumneavoastră. Puteți să ne dați pe lângă terorism câteva exemplu de politici ale dumneavoastră și ce faceți dumneavoastră? Ceea ce aș vrea eu să înțeleg este, de exemplu, dacă un conținut care este ilegal este șters sau nu. Eu nu sunt neapărat pentru ștergerea sau blocarea unor lucruri, nu e un lucru foarte frumos, dar uh, Mm, vorbesc de lucruri care sunt legale. Dar aici e vorba de chestiuni legale. Sigur că atunci când e vorba de o chestiune legală, e nevoie de o dezbatere publică. Având în vedere acestea, însă, aș vrea să mă adresez și domnului Ritzman, pentru că, din câte am înțeles eu, este necesar pentru a putea combate instigarea la ură și pentru a preveni radicalizarea, să înțelegem mai întâi ce înseamnă să ne întâlnim unul cu altul cu respect reciproc. Deci un lucru fundamental care trebuie învățat este să-i ascultăm pe oameni mai întâi, chiar dacă nu ne place ce spun și după aceea să încercăm să vedem de unde vine ceea ce spun. Și eu zic că aici școala are un rol foarte important pentru că există o legătură între ceea ce pot face școlile și ce pot face rețelele sociale atunci când vorbim de contrabalansare. Și o ultimă întrebare către domnul Charme, către doamna Charme. Poate că mi-am notat aici um, despre promovarea terorismului. Vreau să vă întreb dacă se întâmplă așa ceva, pentru că uh, dacă se întâmplă, mă întreb cum se sancționează această promovare. Vă pun întrebarea aceasta simplă pentru că foarte multe persoane care lucrează cu tineri ar trebui să înțeleagă cum funcționează instigarea la ură în internet, la ce se uită oamenii, la ce se uită tinerii. Și avem un exemplu pe listele teroriste, de exemplu, am găsit persoane care nu sunt teroriste, deci trebuie să fim foarte grijulii și mă opresc aici cu aceste remarci și întrebări pe care le-am pus. Mulțumesc foarte mult, Brigitte, și acum domnul Depre. Gerard, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, ca și doamna Zipel, aș dori să vă mulțumesc uh, pentru felul în care abordăm acest subiect, care este extrem de spinos prin natura sa, pentru că trebuie să găsim în primul rând un echilibru între respectarea libertăților fundamentale și nevoia de protecție a cetățenilor și, desigur, și de prevenire împotriva unor uh, acte criminale. Regret, deși poate eu uh, sunt în sală, faptul că a plecat comisia. E cineva în sală din comisie, de la comisie? Discutăm de un subiect care cred eu că e important și pentru comisie, cred că Cred că era cineva aici. Da, da, era cineva de la comisie, dar a plecat. O să comunic comisiei ceea ce spuneți. A fost domnul comisar King, de altfel, de la comisie. Dânsul a fost aici, dar a plecat. E greu să-i cerem să stea până la sfârșit, dar o să-i transmit. Bine, atunci, dacă îmi permiteți, aș vrea să adresez câteva întrebări către doamna Charme. Pentru că m-a uluit uh, pe alocuri uh, ceea ce a prezentat. Este clar că unele lucruri pe care le avem pe internet, cum ar fi închiderea conturilor, sunt chestiuni care sunt deja reglementate juridic. Cineva a spus, sau cel puțin am citit o statistică, că între februarie și august 2007 au fost închise un număr destul de mare de conturi. Vreau să știu să vă, să-mi spuneți, vă rog, dacă a existat chiar o 230 de mii de cazuri care au, au avut uh, parte de o decizie judiciară. Asta e ceea ce ne spuneți dumneavoastră, că fiind legal ar trebui să fie fost o decizie. În ceea ce privește criminalizarea și incriminarea con, um, consultării unor site-uri, sigur, e un lucru foarte complicat. Dar în Belgia, de exemplu, avem pedepse uh, pentru persoanele care consultă site-uri pedopornografice, ceea ce ne-a permis, de exemplu, să identificăm uh, și să condamnăm pedofili. Deci, până acum, nu cred că a existat vreun inocent care să fi fost uh, victima unui proces și a fost condamnat. Deci nu credeți mai degrabă că această logică ar trebui să se aplice și în domeniul luptei împotriva terorismului și împotriva radicalizării? Și aș putea să iau și un alt exemplu despre ceea ce a spus dumneavoastră cu apologia terorismului pe pe internet. Probabil că dumneavoastră ce spuneți este că măsurile pe care le luăm noi sunt măsuri arbitrare care ar putea să facă victime, dar mie mi se pare că până acum victimele pe care le vedem sunt victimele terorismului. Deci în momentul în care vrem să creăm măsuri, să avem un dispozitiv care să îi împiedice pe unii să treacă la acte și să comită atentate, cred că noi facem un lucru bun atâta timp cât îi prevenim și nu cred că încălcăm libertatea individuală pentru că orice persoană care ar putea să fie considerată în mod nejust, incorrect, periculoasă, ar putea întotdeauna să se apere și să fie după aceea, bineînțeles, uh, exonerată de, de aceste acuze, deci să fie liberată de uh, de acuze și cred că până acum mai degrabă am văzut că nu erau inocenți cei pe care i-am uh, interpelat. Și ca să mai vorbim și despre provider, știu că tot uh, online, despre providerii online e vorba aici. Experiența mea personală este că providerii la început nu au luat prea în serios problematica terorismului. A trebuit, de exemplu, să le amintim de pericolele existente și că și ei au un rol de jucat. A trebuit să facem presiune asupra providerilor. Uh, și dacă e să fac un reproș uh, în abordarea comisiei față de provider, este că am impresia că trebuie să le cerem lucruri. Unele lucruri mie mi se pare evidente, totuși pentru cetățeni de bună credință care respectă libertățile și drepturile fundamentale, când sunt un lucru care sunt șocante, n-ar trebui să-i rugăm să le elimine. Ar trebui ei să propună mai multe acțiuni. Știu că ați avut o teamă în legătură cu forumul, am auzit mai multe îngrijorări, ați spus că nu vă, vi se pare o soluție bună. Uh, eu, eu nu am nicio teamă în legătură cu forumul. Eu am senzație doar că există oarecum o jenă pentru că providerii între ei nu se pot pune de acord uh, destul de repede pe un număr de bune practici nu le pun de acord uh, atât de repede cât ar trebui și mă deranjează. Mi se pare foarte grav. Nu înseamnă că trebuie să fie represiv, nu înseamnă că mă duc și îi duc în fața justiției pe respectivii sau aștept să fie puși la închisoare imediat, dar aștept totuși o cooperare minimă între ei pentru a evita ca anumite conținuturi care sunt, uh, de fapt, prin esență, prin natura lor, criminale, penale, nu, să nu rămână pe site-uri uh, înainte să trebuiască să fie blocate. Iată deci ceea ce vreau eu să vă transmit, domnule președinte și introducerea mea a fost poate un pic cam, cam lungă. Bine, mulțumesc. Of course. Um, thank you, Gerard. Uh, Mrs. Winberg. Anna Winberg. ordförande, eh, och jag vill tacka, börja med att tacka för Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu pentru informațiile pe care ni le-ați transmis. Este foarte bine că se verifică tot ceea ce se pune pe internet. Dacă, de exemplu, cineva 365 de zile pe an supraveghează o pagină, mi se pare foarte bine. Înseamnă că nu va trece nevăzut uh, nimic. Ne simțim mai în siguranță. Însă ce facem cu această problemă concretă? Adică ce facem cu moscheele, de exemplu, pentru a combate radicalizarea din moschee. S-a spus înainte că ați avut contact cu imam, că s-a intrat într-o colaborare. Aș fi vrut să știu însă mai mult pe acest subiect. Cum se acționează, de exemplu, în moschei? Și dacă că o să se mai întâmple un atentat. Nu se poate întâmpla, a devenit aproape normalitate să fie atentate. Deci dacă va mai fi unul, ceea ce mă îngrozește. De exemplu, noi în Suedia mm, știm că există acest pericol. Avem uh, luptători care s-au întors în Suedia și e foarte periculos. Ei există, nu putem să-i deradicalizăm, au fost deja plecați. Și întrebarea pe care vreau eu să o pun este de ce nu luăm măsuri intimidatoare mai, uh, mai dure care să aibă efect. Oamenii care um, comit violență trebuie să fie trebuie să, se, să ia măsuri împotriva lor. Oamenii au dreptul să se știe păziți și mi s-ar părea bine, de exemplu, să, avem, să luăm măsuri um, de în intimidare, să li se retragă cetățenia și să avem pedepse mai dure. Mulțumesc. Doamna Grapini. Mulțumesc mult, domnule președinte. Ehm, și eu vreau să mulțumesc și să apreciez foarte mult. E o discuție extrem de importantă. Aș vrea să, să completați aceste informații cu eventualele răspunsuri. Vorbim de rețelele de socializare, dar nu am auzit în prezentarea dumneavoastră ce se întâmplă cu clonarea conturilor. Foarte frecvent în țara mea și sunt sesizată că Uh, mulți îmi spun, vezi, nu e contul meu, a fost uh, clonat. Uh, în felul acesta, uh, sub numele unor oameni uh, de bună credință pot apărea puse mesaje care nu le aparțin. Apoi, apar modificări de mesaje și trebuie să recunosc că am avut situații în care am reclamat la Google personal și uh, nu, nu au fost luate măsuri. Pur și simplu am reclamat la Google niște mesaje care erau porno și care nu trebuiau să apară pe pagina mea, însă nu s-a întâmplat nimic. Uh, s-a spus aici că, uh, în general, sunt racolați pe rețelele de socializare oamenii supărați, oamenii care au probleme și că ar trebui și noi să folosim, dar sigur, invers metoda, să uh, uh, luăm cumva acești oameni uh, și să-i uh, scoatem din, din uh, starea în care sunt pentru a nu se duce în extremă, în, să nu se radicalizeze, să nu devină violenți. Ați gândit ceva concret, dumneavoastră cred că ați spus, ați gândit ceva concret, un, un program, pentru că colega mea vorbea de educație. Eu vorbesc de faptul că uh, de la grădiniță începând sau toate magazinele pline de jucării sunt de pistoale, de puști, de, de uh, uh, tot felul de armament și media de asemenea, filmele sunt violente și toate lucrurile acestea poate să ducă la o, o cale greșită a unor copii și a unor tineri. V-ați gândit la ceva concret? concret un program cum să facem ca acești oameni supărați pe lângă problemele sociale unde ar trebui să intervenim și sigur acele necesități firește ale oamenilor să fie rezolvate ă, cum am putea să contracarăm ă, ă, trebuie să recunoaștem metodele foarte bine puse la punct de atragere a, pe, pe, a oamenilor în, pentru radicalizare pentru violență instigare și așa mai departe dacă aveți un program concret. mulțumesc. Și în fine, doamna Dati, doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte être en soutien de l'intervention de mon... Aș vrea să mulțumesc foarte mult pentru intervențiile colegilor și vreau să-i mulțumesc și lui Gerard Depre pentru felul precis în care pune întrebările și tuturor celorlalți pentru întrebările puse. Trebuie să vă spun că sunt foarte șocată de intervenția ONG-ului Quadratur du Net, doamna Jarme. Am avut mail-uri, de exemplu, în care vedeam că ei recomandau să nu cumva să îmi susțină raportul. Uh, și mi se pare că radicalizarea nu este o cenzură, nu e vorba de o chestiune legitimă sau nu e o obligație, e o responsabilitate pe care o avem. Și în acest caz nu e vorba de populism, de demagogie, demagogie ci uh, e vorba să ne uităm, de exemplu, la victimele acestei barbarii, să ne uităm la profilurile acestor persoane radicalizate. Eu m-am întâlnit cu unii dintre ei, pot să vă spun că e înfricoșător. Persoanele radicalizate care n-au trecut încă la acțiuni, pentru cei mai radicali, pot să vă spun sigur că vor trece la acțiune în curând. La un moment dat vor face ceva și în marea majoritate a cazurilor ei s-au radicalizat pe internet. Așadar, nu puteți să vorbiți atât de lejer, doamnă, îmi pare rău să vă spun așa, dar despre ceea ce ați vorbit uh, față de aceste orori în ceea ce privește suprimarea conținuturilor care este o cenzură, nu este o cenzură, e respectarea legislației și este protejarea oamenilor care intră pe internet. Eu am fost magistrat și pot să vă spun că în ceea ce privește lupta împotriva pedofiliei, e foarte greu să împiedici pe net pedofili care vor să treacă la acțiune de exemplu, pedofili cunoscuți care ar comiseseră deja foarte multe acte, datorită faptului că i-am urmărit pe internet, am putut în fine să îi, să îi uh, pedepsim și am penalizat acele uh, conținuturi pe care le, le postau. Conturile suprimate de twist, twi, pe Twitter, eu nu cred că a existat vreodată o eroare în legătură cu închiderea unui cont Twitter. Nu a existat o eroare și, uh, în uh, mod ciudat, și vreau să închei acest lucru, pentru că reprezentanta Google e aici, sigur că niciodată nu e la nivelul care trebuie sau la prezența Consiliului, niciodată când e important nu sunt aici. Și după aia vin și spun când le pun întrebări, na, noi nu putem, noi avansăm pe subiect, o să vă dăm de știre. Deci ca din întâmplare toți giganții de pe net au început să se implice în subiect și de aceea noi avem în rezoluție uh, posibilitatea responsabilității penale a acestor giganți care nu suprimă conținuturile ilicite. Eu aș merge chiar dincolo, aș cere ca, de exemplu, ca dacă nu șterg un conținut să fie acuzați de complicitate la acțiuni teroriste, pentru că aceasta este baza pe care se ajunge după aceea la altceva. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, da, vreau să spun și eu ceva. Da, Birgit, foarte pe scurt, sunt de acord cu colega mea Tati când spune că radicalizarea este oribilă și trebuie combătută, dar aceasta este pentru că în momentul de față, când menționăm radicalizarea, imediat ne gândim la terorism și la toate lucrurile care s-au întâmplat, însă cuvântul în sine, radicalizare, poate fi folosit în mai multe feluri. Deci dacă vorbim numai de radicalizare, fără să spunem concret că este legată de terorism, pe termen lung s-ar putea să fie folosită pentru cenzură și de aceea trebuie să avem grijă cum, cum vrem să prezentăm imaginea generală. Mulțumesc! Da, vreau să vă spun eu că am invitat uh, quadraturi din Net aici, înainte să mă întrerupe, am vrut să spun că tocmai am vrut să avem și perspectiva drepturilor fundamentale reprezentată aici la panel. Sunt de acord cu doamna Dati, radicalizarea duce la violență și în momentul în care duce la violență, clar că trebuie penalizată, dar există și anumite zone gri. Sigur că noi vrem cu toții democrație, suntem democrați, vrem libertatea de exprimare și sigur că sunt și zone gri pentru ca să vă iau apărarea și vreau să aud răspunsul dumneavoastră la această chestiune fundamentală. Unde tragem linia? Unde este granița? Vă dau răspuns, imediat cuvântul, imediat dacă puteți să mai așteptați o secundă, vă dau cuvântul. Sunt convins, convins că ați mai primit această întrebare. Unde se trage linia între sfera privată sau cenzură și necenzură? Îmi pare rău că v-am obligat să așteptați așa și să așteptăm întâi răspuns întrebările, dar așa este, suntem într-un fel de flux al conștiinței aici, pentru că e foarte important uh, tem, subiect, uh, importantă tema aceasta și dacă vă puteți să răspundeți exact la ceea ce ați fost întrebați, dacă puteți să nu faceți floricele, să răspundeți exact la ceea ce ați primit ca întrebare. Avem totuși Google aici la noi. Haideți să folosim ocazia, avem reprezentanți importanți. Haideți să răspundem, vă rog, la întrebări concrete. Vă rog, domnule președinte. Uh, domnule președinte, în legătură cu plus valoarea dimensiunii europene, poate că n-am înțeles bine, vă rog să mă corectați. Ne trimiteți un e-mail ulterior dacă putem clarifica bilateral. Capacitatea noastră de a lucra cu instituțiile europene e incredibil de utilă și importantă pentru noi să ne construim rețeaua în statele membre, la nivelul statelor membre. Nu putem face foarte mult uh, singuri, deci dacă putem face în conlucrare cu Parlamentul și Comisia. <clears throat> Comisia, de fapt, a fost extrem de utilă pentru noi în identificarea de grupuri pe care să le instruim, să le reunim, să oferim un context în care să facem această muncă. A fost foarte util să putem extinde activitatea noastră în mai multe limbi mai multe zone geografice, un parteneriat incredibil de util. În legătură cu întrebarea legată de teroriștii străini. Noi, lucru bun sau rău, suntem uh, companie americană. Deci folosim lista de organizații teroriste a Departamentului de Stat American. Întrebarea dacă blocăm sau ștergem conturile, le ștergem când ne sunt notificate. Verificăm cu lista și ștergem conturile respective. La întregul nivel Google. Nu înseamnă că ștergem doar o pagină sau Google Plus. Nu știu dacă mai folosește cineva Google Plus. Da? Ideea este că ă, ștergem întregul cont Google. Nu mai rămâne nimic ce se poate utiliza din el. Când există lacune, suntem deschiși, avem dialog deschis cu autoritățile represive de aplicare a legii. Să înțelegem exact ce se întâmplă, ce e îngrijorător și să facem ceva cât mai util. Am vorbit astăzi mult despre terorism și extremism, dar avem și politici care interzic pornografia, spamul, discursul bazat pe ură, conținuturi prea explicite, violente. Nu vreau să mă lungesc uh, cu vorba, dar toate acestea pot fi puse online și trebuie eliminate. Un ultim element. Știu că poate e o activitate nouă pentru noi, dar vreau să vă asigur că tratăm cu mare seriozitate deja de mult timp. După cum am spus, avem avem un grup uh, consacrat uh, combaterii din 2008 de fapt, activitatea a început din 2006. Vă sunt recunoscătoare pentru cooperarea intensificată în ultimii ani, Da. vreau să vă asigur că de mult timp tratăm cu seriozitate și vom extinde această rețea împreună. Lucrurile rele n-au dispărut și nu vor dispărea și e nevoie de o reacție comună care în mod constant trebuie să fie lucidă. Și vă asigur că asta facem, așteptăm să conlucrăm cu dumneavoastră cu cei de la prezidiu pentru ca reacția noastră să corespundă dorințelor dumneavoastră la nivel european și în statele membre. Și nu ezitați să luați din nou legătura cu mine direct dacă aveți întrebări suplimentare. Mulțumesc și cred că am dorit să pasăm legături cât mai puternice, pentru că e o situație în evoluție cu furnizorii principali. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Acum, Stefan Tegun. Dacă pot să răspund concret la întrebări, mulțumesc. Prima cu ce se întâmplă la nivelul de bază, cum ne coordonăm acțiunile cu lupta împotriva surselor profunde. Obiectivele Forumului Internetului European, discutăm cu acest forum, care are două obiective. Reducerea accesibilității conținutului online și capacitatea societății civile pentru a produce narațiuni alternative. Și unitatea noastră se ocupă de asta. În ce privește dimensiunea de scară, de dimensiune, e dificilă. Sunt de multe platforme, atât conținut. Internetul e fără frontiere. Să încercăm să evaluăm dimensiunea ceva fără frontiere nu e foarte ușor. Mm, dăm prioritate pe cazurile operaționale din statele membre pe care trebuie să le sprijin în ce privește analiza analitică, sprijinim capacitatea pe care avem, uh, cunoștințe lingvistice, avem uh, posibilități de a acoperi uh, conținut în arabă, rusă, turcă. Ne concentrăm pe conținut produs în apropierea atacului. A fost un val de atacuri anul trecut și ideea a fost de a încerca să contracarăm pro, conținut care să laude sau să asume un atac recent. E vorba de concentrarea activităților și nu e ceva neapărat legat de dimensiune. Un alt exemplu din acest weekend ne-am conținut pe noi uh, <clears throat> comunicate care amenință anumite unități din Uniunea Europeană, în Franța, informații furnizate cum să se asambleze sau construiască explozive. Deci pentru comunitatea franceză care să fie instruită cum să efectueze atacuri, astfel de conținuturile contracarăm, apoi ne uităm la rețeaua care volează în jurul conținutului, cei care creează sau deplasează conturi pentru a face publicitate acestui gen de conținut. Asta facem noi pentru a ține pasul cu dimensiunea. Mulțumesc. Acum Adrian Șarmei. Cât mai pe scurt, vă rog să vă concentrați pe întrebările domnului Dipre și a domnului Dati. Pentru că sunt întrebări uh, pe care și le pun și alții, mai ales în acest uh, climat de reacție cu măsurile de urgență în mai multe state membre Vă rog să încercați să răspundeți cât mai la obiect și la îngrijorările exprimate. Da, o să răspund rapid. Îmi pare rău că trebuie să repetăm că ne opunem terorismului. Asta mi se pare că e ceva evident. Cu toate acestea am dorit ca toată lumea de aici să înceteze și să reamintesc importanța de a spune că apărarea drepturilor fundamentale ale europenilor în contextul actual n-ar trebui privit ca fiind ceva șocant sau lejer. Eu sunt mai la fel de șocată ca și doamna Dati, dar în sens invers, că apărarea drepturilor omului sau fundamentale nu poate fi văzut ca ceva inutil. Obligația e valabilă în toate direcțiile pentru toți, pentru Quadratura Netului, ca asociație de apărare a drepturilor omului care se specializează pe domeniul digital. Contribuția noastră la această luptă a tuturor este de a evita ca anumite legi inutile și potențial periculoase pe viitor să fie votate, să se facă pași în eh, care să aducă atingere unor drepturi. Asta mi se pare contribuția noastră la această muncă generală. Nu o să vă vorbesc despre cum să luptăm împotriva radicalizării, nu e treaba mea, nu e meseria mea. În schimb, uh, să luptă împotriva legilor periculoase, da. Apologia terorismului și asocierea cu pedopornografia sunt interesante, pentru că drumul pe care îl merg astfel de legi. Am văzut de multe ori legi votate mai întâi în legătură cu pedopornografia, care apoi se extind la terorism și la alte subiecte. Cred că trebuie să fim atenți la chestiunea publicului și a dimensiunii. Nu e același public, nu e pe aceeași scară, nu sunt aceleași mijloace utilizate. Din păcate, pentru pedopornografie, avem puține îndoieli în legătură cu ilegalitatea conținutului. Când vorbim de apologia terorismului, lucrurile <clears throat> sunt mult mai puțin clare pe plan juridic. Trec la chestiunea blocării conturilor pe Twitter și a blocării multiple. Am spus în prezentare că ni s-a părut că o adaptare a răspunsului judiciar e ceva necesar ca să nu avem 250.000 de, mii de sentințe. Din potrivă, s-au comis, credem, multe erori și am putea să lucrăm în ce privește duplicarea de conturi, conținutul similar despre care s-a vorbit, dacă ai de 15 ore același material video uh, care este uh, partajat de mai multe conturi, e mai ușor să le urmărim. În ce privește erorile în Franța, unul dintre cei mai celebri ziariști specialiști în jihadism, care a fost blocat de mai multe ori uh, pe contul pe Facebook până la o reacție a reporteri sau în frontier, fără nicio consecință. Termin cu două aspecte, în legătură cu victimele și naivitatea noastră. Lucrăm viața de zi cu zi la răspunsuri împreună cu unii experți în materie de terorism și radicalizare, dar am lucrat și cu Asociația franceză a victimelor terorismului, care ea însă era împotriva blocării de site-uri internet în 2014 la votul acestei legi în Franța, considerând că nu doar că e inutilă, ci că penalizează și restul societății să se aplice astfel de măsuri. În același mod, specialiștii în materie de terorism ne spun uh, periodic în ce măsură e inutil să se lucreze la blocaje de pagini internet sau modul în care se lucrează împotriva radicalizării care nu li se pare bună. Ce am dori este să ne gândim pe termen îndelungat și fac o trimitere la ce spunea domnul de la Aran, să ne ocupăm de cauzele profunde să evităm uh, reacțiile și au răspunsurile proaste pe termen scurt și să nu uităm că internetul și conținutul de pe internet reprezintă drumul radicalizării. Din potriva, cauzele radicalizării probabil că sunt mult mai profunde și cred că în acest sens cu toții ar trebui să mai lucrăm fără să considerăm că apărarea modelului de societate pe care îl facem noi e periculos. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Ritzman, cât mai la obiect, la întrebări. Da, da, doamna Gomez, rolul familiilor. Familiile pot avea un rol cheie de prevenire a radicalizării, a dezradicalizării, dar uneori sunt chiar cauza. Deci perspectivele individuale sunt cheia, dar sprijin abordarea dumneavoastră ideea de a avea rețele care să se concentreze pe mame, surori, familii și așa mai. Rolul autorităților locale, al guvernelor, care să nu se implice în uh, transmiterea de mesaje, în care să fie conținutul mesajului și să nu fie mesagerii, credibilitatea cheia. Dacă vrem uh, cineva care caută conținut extremist să nu vină purtători de cuvânt al guvernului, pentru că atunci ar fi interesant în continuare. Sunt și niște învățăminte, niște exemple proaste. În SUA, când guvernul s-a implicat prea mult, dimensiunea problemei nu mă deranjează dimensiunea, ci viteza dimensiunii. <clears throat> Avem o polarizare în derulare. Cei de dreapta se bucură de tot mai mult sprijin pentru violență. Ca reacție avem în extrema stângă care era dezorganizată, unii se organizează, sunt mai puternici pentru că cei de dreapta devin mai puternici. Avem salafiștii care se activează în mod interesant. Cei de dreapta spun uh, ca musulmanii o să preia societatea, în timp ce sarafiștii le spun uh, celor care îi sprijină că societatea îi exclude și că s-ar putea să fie obligat să plece, deci se alimentează reciproc. Cercul radicalizării e un motiv de îngrijorare. Nu e doar un grup, ci modul în care se stimulează reciproc și se alimentează reciproc, asta amplifică problema. Doamna Sipar a spus că prevenția în școli, educația civică, absolut, am menționat manualul um, pentru cadre didactice care se confruntă cu situații dificile în școli. Uneori îi ajută cineva, uneori ajutorul nu are caracter practic, e nevoie de eforturi mult mai mari pentru prevenția generală. Domnul Prez, ca și alții, s-a referit la provocarea de a avea un echilibru între securitate și libertate. Există soluții care elimină unele dintre probleme, ne urmărind contul, ci doar conținutul, adică e un algoritm, ECLIF, din proiectul anti-extremist care nu elimină decât imagini sau materiale video care sunt extrem de violente. Odată ce ai un comitet cu activiști în drepturi civile, societate civilă, care se concentrează pe 1% cel mai rău din cel mai rău, care e tot postat și repostat și redistribuit, sunt soluții tehnice care iau, uh, elimină acest conținut excesiv. Nu e vorba de zona cenușie și cea cu totul neagră ca tăciunele. Deci sunt oportunități tehnice, cum e ICLIF în proiectul de contracarare a terorismului. Mulțumesc excelent. Aș vrea să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru înalta calitate a prezentărilor celor de la Google, unitatea de supraveghere a internetului, doamna Charmei și doamna Alexander. Mă bucur că au fost mai mulți membri, cred, calitatea acestui panel depinde uneori de un public cât mai numeros. E cam târziu și acum o să schimbăm panelul. Mulțumim vorbitorilor. Very much. And uh, as we change the panel, colleagues, I'm just going... Și uh, pentru că facem această schimbare, o să prezint următorii vorbitori ca să mai câștigăm timp. Așadar, o mare parte a raportului doamnei Datei se referă la problema radicalizării în uh, sistemul judiciar și în închisori. Așadar, primul vorbitor Speakers are, are settled down. I'm going to... Uh... Așadar, pe măsură ce vorbitorii se așează la prezidiu, să uh, îi prezint Ioana Van Nieuwerk uh, de la Eurojust, Eurojust. Va fi interesant să aflăm uh, care sunt cele mai bune practici și care sunt experiențele naționale pe care Eurojust le-a adunat în ce privește radicalizarea și sistemul judiciar. Deci ne vom concentra pe sistemul judiciar. Apoi, Eh, bun, dacă sunt colegi care pleacă, vă rog să o faceți în mod eh, cât mai silențios. Mulțumesc. Puteți începe, doamnă Newkirk, vă rog. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat Eurojust la această discuție foarte importantă și mă bucur să împărtășesc cu dumneavoastră experiența Eurojust Cred că uh, oaspeții noștri încă uh, vorbesc și un telefon sună, cred că e telefonul domnului Depre. De obicei nu e chiar atât de mult haos, dar vă rog, vă rog reluați, îmi cer scuze. Încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru invitație, pentru a discuta dimensiunea judiciară, rolul uh, Uh, a, rolul judiciar în combaterea terorismului, extremismului. Eurojust a văzut că rolul său este recunoscut și valoarea adăugată este recunoscută într-o rezoluție a Parlamentului. Suntem recunoscători pentru asta. Rezoluția Parlamentului subliniază importanța unei uh, cooperări judiciare crescute între statele membre și Eurojust și de asemenea am subliniat cât de important este schimbul de informații la nivel judiciar în lupta împotriva uh, radicalizării uh, teroriste. Suntem uh, recunoscători pentru apelul făcut spre întărirea resurselor Eurojust și capacităților a organizației în următorii ani, pentru că activitatea noastră crește considerabil. Avem 54 de cazuri de Uh, radicalizare teroristă în acest an triplu față anul trecut și cifrele încă nu arată complexitatea cazurilor teroriste care ne sunt transmise. Problemele juridice și practice cu care se confruntă autoritățile și pe care Eurojust le ajută să crească coordonarea și cooperarea judiciară pentru a rezolva probleme în anchetele în curs mandate de percheziție sau de executare, prevederea, prevenirea conflictului de jurisdicții, probleme juridice, acțiuni comune care sunt coordonate de Centrul de Coordonare Eurojust și care de asemenea sunt menționate în rezoluția Parlamentului. Această întărire este, vine la momentul potrivit și este foarte necesară. În ce privește Schimbul de informații la nivel judiciar, uh, probabil uh, știți că din 2005 just uh, a fost, i-a fost îngrențat sarcina de a colecta toate informațiile în legătură cu investigații și condamnări pentru uh, terorism orice legătură între cazuri sau uh, mandate europene de arestare care se dau, uh, scrisori uh, de comisie rogatorii, toate acestea sunt trimise la Eurojust și sunt uh, prevăzute în schimbul de informații. Am văzut doar 30 de astfel de informări în 2015, în timp ce anul acesta deja am primit o, peste 100 și asta se aplică și la numărul de uh, condamnări. Deci avem o imagine la Eurojust uh, în legătură cu ce se întâmplă în domeniul investigațiilor și uh, condamnărilor și care sunt de asemenea uh, nivelurile de condamnare, deci care sunt sentințele care se dau. De aceea, în noiembrie 2015, Consiliul a dat sarcină Eurojust să examineze și mai în profunzime practicile de uh, Uh, legate de condamnările care se dau în statele membre și să se vadă dacă alternativele la închisoare sunt impuse de către tribunal. Și uh, care ar fi alternativa? Programe de deradicalizare uh, impuse și dacă acestea există, dacă, să vedem și dacă funcționează. Și în acest fel, Eurojust trebuie să contribuie la politicile uh, penale uh, față de luptătorii străini. Deci asta facem la Eurojust, ne uităm uh, la nivelul de condamnări și recent am văzut că există alternative la uh, închisoare care sunt impuse în ce mai de către tribunale. Acum câțiva ani era doar închisoare, erau doar uh, sentințe cu închisoarea. Acum vedem o tendință a tribunalelor nu doar de a avea o, o probațiune sau o sentință dată cu suspendare, dar chiar și în deciziile tribunalului se specifică uh, programul uh, precis de deradicalizare pe care persoana condamnată trebuie să-l urmeze. Și vedem că a, uh, tribunalul specifică exact care este scopul acestui program și nu doar de a schimba un comportament violent, ci vedem că tribunalul spune vrem, că vrem ca acest program să abordeze Uh, atitudini, credințe, ideologii religioase, să ceară condamnaților să meargă și să vorbească cu o persoană despre islam, despre modul cum interpretează greșit conceptele islamice. Și de asemenea, de asemenea suntem uh, punct de corespondență pentru chestiuni de terorism încă de acum 10 ani, avem puncte de corespondență în fiecare în uh, fiecare stat membru sunt uh, procurori experimentați, magistrați experimentați care se ocupă de astfel de cazuri și ei vin uh, la Eurojust în mod regulat și fac schimb de informații în legătură cu cele mai bune practici, cu chestiuni operaționale care sunt provocările juridice care există, care sunt tendințele în materie de terorism. Și din 2013, de asemenea, am discutat uh, o problemă separată și foarte importantă, și anume de radicalizarea. Și ce am discutat mai întâi uh, conceptul juridic. Ce înseamnă de radicalizarea? Poate un program de deradicalizare să fie impus? Permite legislația acest lucru? Vedem că în unele state membre uh, nu există un concept uh, juridic și atunci nu există sentințe care să spună acesta este un program de deradicalizare și este de asemenea important să-l definim, să vedem care va fi diferența între radicalizare și dezangajare, de exemplu. De asemenea, încercăm să vedem dacă acolo unde legislația permite alternative la sentințe cu închisoarea, pentru că în unele țări nu e posibil, în unele țări sunt doar sentințe cu închisoarea. Să vedem, încercăm să vedem la ce stadiu al procedurilor penale Uh, un de, uh, judecător poate decide să aplice o astfel de măsură menită să deradicalizeze. Dacă putem uh, deturna, ca să spun așa, un suspect din procedura penală și dacă dar în ce condiții ar fi de radicalizare o măsură care se poate fi aplicată. Și de asemenea ne-am uitat la, cu mare atenție la delinvenții eh, juvenili, la femei, la copii și am văzut că comportamentul femeilor și fetelor care se duc în Siria să susțină teroriștii străini a fost interpretat diferit în uh, țări membre diferite și asta a dus în unele locuri la a, uh, condamnări, în altele la achitări. De asemenea, ne uităm la, evaluarea, la instrumentele de evaluare a riscului. Cum să diferențiem între uh, inculpați, pentru că autoritățile judiciare trebuie să iau o decizie nu doar pe baza uh, infracțiunilor comise, dar și pe uh, riscului amenințării presupuse de un uh, delinvent. Și sunt evoluții pe care le vedem uh, în statele membre Uh, spre o evaluare uh, a uh, delinvenților cu risc mic, cu risc mediu, cu risc ridicat, analizarea riscului în analizarea riscului, cel mai bine este dacă există cooperare între poliție, autoritățile judiciare, autoritățile de probațiune și pe aceea lucrătorii sociali. De asemenea, este intenția Eurojust să colaboreze strâns cu Centrul European de Antiterorism la Europol. Asta este una dintre cerințele de securitate și acum explorăm uh, la Eurojust ce pași sunt necesari pentru a avea o comunicare cu Centrul European Antiterorist. Uh, de asemenea, ne bucurăm să vedem că uh, va avea loc uh, discuția privind cei care se întorc, luptătorii care se întorc, în, uh, care va avea în uh, loc în Consiliu, îi arată că Eurojust este în centrul acestei activități. Mă voi opri aici cu prezentarea și voi răspunde la întrebarea noastră. Mulțumesc, vor fi întrebări pentru că cred că această chestiune cheie, și anume diferențele foarte mari între practicile statelor membre, și modul diferit în care sistemele judiciare tratează acest uh, concept uh, de luptător uh, străin, pornind de la achitare și trecând până la o sentință exemplară, e foarte important. Mulțumesc foarte mult pentru analiza noastră. Trecem acum direct la Stephen Nielsen. Mulți colegi au auzit probabil de proiectul Arhus din orașul Arhus din Danemarca, un proiect foarte cunoscut. Stefan lucrează pentru poliția din Jutlanda de Est, și uh, e vorba evident de un proiect de deradicalizare pentru tine un proiect foarte cunoscut. Mulțumesc că ai venit și uh, bun venit. O să descrii uh, modul în care funcționează acest proiect de deradicalizare. Da, mulțumesc pentru invitație. Schimbăm acum un pic nivelul, pentru că deja vom trece la o prezentare a unui caz la firul ierbii, ca să spun așa, când am început uh, în 2000 uh, uh, am avut această sarcină de prevenire a terorismului și radicalizării și am început prin a defini radicalizarea și riscul de radicalizare, deci riscul de criminalitate. Și apoi am adaptat toată legislația pe care am, o avem și posibilitatea de a face schimb de informații în cadrul sistemului care deja exista de prevenire a altui tip, altor tipuri de infracțiuni. Deci n-am inventat practic nimic. Ca să vă dau un exemplu sau să vă dau o idee despre dimensiunile dimensiunile proiectului. Avem uh, o populație de aproximativ 550.000 de oameni în districtul nostru polițienesc și în uh, Arhus, sigur, cea mai mare municipalitate, 330.000 de oameni, de fapt, Aarhus este al doilea cel mai mare oraș din Danemarca și avem uh, cea mai mare zonă uh, cu probleme aici, cu aproximativ 10.000 de oameni. Experiența noastră se bazează pe 400 rapoarte în ultimii 4 ani, dar uh, până în 2007 avem vreo 600, în special radicalizarea islamistă sau de extremă dreapta, doar două de extremă stânga. Am eradicat radicalizarea de extremă dreapta sau cel puțin este în adormire uh, și pe că, pentru că extrema dreaptă și extrema stângă se bazează în altele, nici în extrema stângă nu avem prea multe. Cele mai multe cazuri au fost rezolvate prin uh, consiliere, e un set de consilieri, deci folosim serviciile sociale existente și sistemul de poliție pentru a face o prevenire timpurie. 20 de persoane au fost uh, introduse în programul de mentorat și care a încercat să primească și fondul Erasmus la 2008, în 2008-2009 și acum practic uh, e obișnuit cu acest uh, mesaj. Următorul slide. Uh, voluntarii pentru Siria. În total 36 de persoane din decembrie 2012 până acum au plecat în Siria 8 au uh, fost uh, omorâți, 18 s-au întors, 10 sunt încă în Siria, Irak, așa presupunem. Sunt cetățeni danezi cu diverse origini etnice. Nu. Avem și patru convertiți, dacă asta mi se pare un, o informație interesantă. Ne confruntăm cu o nouă provocare acum că ISIS uh, bate în retragere, din ce în ce mai mulți oameni acum, acum câteva luni erau 12 în Siria și 6 omorâți, deci acum avem din nou, crește numărul celor omorâți și sigur trebuie să ne ocupăm și de familii, de mame uh, cu susținere pentru uh, din partea serviciilor sociale, cu consilier psihologic, dar și pentru a preveni radicalizarea în cadrul familiilor frați, surori. Următorul slide, vă rog. Așadar, modelul Arhus este bazat pe acest triunghi al prevenirii, unde majoritatea grupului țintă este uh, autosuficient uh, și doar 1-5% din uh, grupul țintă are nevoie de intervenție specială. Așadar, am făcut foarte multe chestiuni pentru a da pentru a crește nivelul de uh, rezistență la radicalizare în uh, școli, în instituțiile de educație, am făcut uh, activități de conștientizare, pentru că ei, lucrătorii din școli trebuie să știe ce este radicalizarea și unde pot suna să ceară susținere. Uh, am uh, folosit sistemul existent uh, pe cât posibil, facem, organizăm seminarii pentru profesioniști, workshop-uri, de asemenea facem și contactare în comunitate acum. Așadar, folosim în special serviciile sociale, dar centrul este așa numitul Info House, pe care, o idee pe care am furat-o de la Amsterdam. Info House-ul primește informația și o transmite um, și poate uh, trimite oameni la uh, activități de mentorat, la uh, rețele de familii, grupuri întărite cu interacțiuni bazate pe serviciile sociale, facem screening-uri și evaluări de risc și, de asemenea, următoarea. Ne putem referi la contingența siriană și programul Exit pentru oameni care chiar trebuie deradicalizați și lucrăm uh, pe principiul că cu cât este mai soft ținta, deci cu atât, uh, cu cât e mai puțină radicalizare, cu atât uh, lucrăm pe partea de dezangajare, dar cu cei care sunt hardcore, foarte duri, avem același, a, aceeași abordare ca și în ieșirea din crima organizată. Deci facem deradicalizare, trebuie să-ți părăsești complet vechiul mediu pentru că activitatea, modul lor de gândire este ori, ori foarte manihist. Apoi avem uh, colaborare cu liniile naționale, cu Copenhaga, facem și acolo uh, activități de radicalizare. În ce privește dezbaterea care a avut loc aici, pot spune că noi susținem toate eforturile de deradicalizare online și încercăm să facem parte din ele și noi, dar experiența noastră ne arată că radicalizarea, extremismul violent e un lucru care se dezvoltă între oameni și credem, abordarea noastră este că acest lucru e un lucru care se întâmplă între oameni și că platformele online sunt doar instrumente și nu ne neces- în mod necesar cauze. Și lucrăm foarte mult în familie, am avut cazuri în care oamenii au fost crescuți în familie, radicalizați, familii uh, în care au fost crescuți ca mujahedini și încercăm să-i ajutăm uh, să uh, uh, încercăm să fim cât mai inteligenți, să avem informații de la serviciile de informații, dar și de la municipalitatea din Copenhaga, care are probleme similare. Facem parte din rețeaua REN și din rețeaua Strong Cities, Practic, când vorbim despre activitatea pe stradă, InfoHouse-ul este locul unde facem screening-ul, vizitele, evaluarea, evaluările de risc, obținem informații de la toți oamenii care au uh, primit briefing-uri de conștientizare, școli, poliție, uh, închisori, ONG-uri, cluburi, familii, rețele. Familiile sunt un factor major aici când a trebuit să, în efortul nostru de a opri uh, oamenii care se duceau în Siria, a trebuit să, început, să începem un dialog cu uh, moscheile salafiste locale, unde majoritatea tineri se duceau și în același timp am avut și o rețea de familii, de oameni rude ale celor plecați în Siria și această rețea le-a dat puterea părinților să meargă la uh, moschee și să facă presiune acolo ca să schimbe uh, atitudinea de a schimba ISIS și de a uh, susține plecarea în Siria ca expresia jihadului personal, a fost un lucru pe care nu contasem. Noi doar încercam să folosim, să-i ajutăm pe acești oameni. Deci familiile sunt esențiale în activitatea noastră. Infohouse-ul poate să se bazeze pe o for- un grup de lucru, pe un grup de experți și mai există și un uh, grup de uh, comisari de poliție și directori. Am vorbit despre intervenție, counseling, mentoring, uh, servicii sociale, programul Exit și de asemenea mai avem și o colaborare ad hoc cu Uh, unitatea psihiatrică la centrul local numit Centrul pentru uh, uh, Stres Post-Traumatic și încă o, un acronim, nu știu ce înseamnă, dar pot să vă spun că funcționează, spune vorbitorul. Și în acești 10 ani de când lucrăm, ce am învățat este că intervenția trebuie să fie la nivel agenții. Nu, poliția nu se poate descurca singură, nici serviciile sociale. Fiecare are calități diferite poliția e cea mai bună la evaluarea riscului, la, mm, în timp ce serviciile sociale uh, fac cel mai bine activitatea pe care o au în, uh, în fișa postului, de a uh, include oamenii în activități. De asemenea, trebuie să fim foarte flexibili, trebuie să putem să ne ocupăm de oameni care riscă să se radicalizeze, oameni care s-au radicalizat deja, oameni care sunt deja extremiști violenți și trebuie de asemenea să ai de-a face cu oameni care sunt, de fapt, au fost deja condamnați pentru terorism. De deci totul se face pe bază voluntară, nu, e, nu condiționăm pe uh, probațiunea de, de această participare, de exemplu. De asemenea, avem ne vedem ca vă rog să trecem la următoarea imagine, cred că e ultima Așa ne vedem noi în uh, cadrul de uh, programului de prevenire. Avem uh, informație și supraveghere, aici sunt serviciile de informație, apoi urmarea, urmarea informației și prevenirea, asta e poliția și din nou prevenirea la nivelul poliției, la nivel național și local, autoritățile locale și naționale și societatea civilă. am fost criticați uneori că suntem o alternativă la pedapsă, dar noi nu ne vedem așa. Noi ne vedem ca o un al treilea braț necesar într-o abordare holistă a violenței extremiste. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ai venit până la noi uh, și că uh, ne-ai prezentat acest proiect. Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi membrilor care sunt încă în sală și care au așteptat până la această oră pentru că mi se pare că și calitatea uh, prezentărilor și de acum și de mai devreme este foarte ridicată. Deci vă mulțumesc că ați rămas și că ați ascultat. Uh, domnul de Kirchhove va trage concluziile uh, finale, v-am prezentat la început, dar până atunci vom mai avea un vorbitor pe care să-l ascultăm și anume Robert Durel de la RAN un uh, membru senior al rețelei RAN și o să uh, ne spui cum oamenii sunt, uh, sunt trași din acest mindset radical violent. Te rog, ai cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat astăzi. Este o mare plăcere pentru mine să fiu aici, să mă întâlnesc cu noastră. Mă numesc Robert Dorel și sunt un om care lucrează la fața locului în domeniul acesta. Am uh, lucrat deja 13 ani cu un ONG care se numește Exit Sweden, care susține oamenii care vor să organizeze bande criminale și um, îi urmărește. Sunt aici pentru ca să prezint activitatea mea din cadrul RAN, reprezint uh, grupul de lucru Exit, Scopul acestui grup de lucru este să găsim experți care sunt în Uniunea Europeană și lucrează deja sau sunt interesați să lucreze după modelul exit. Aceasta e o provocare pentru că înseamnă că e vorba de practicieni care vor să intre în contact cu extremiști violenți, ceea ce e foarte neobișnuit. Aș vrea să începem prin uh, a vorbi despre anumite tendințe și provocări. În ultimii cinci ani am uh, vizitat toată Europa și am încercat să organizăm întâlniri în toate statele în mai multe state membre, invitând practicieni din toate statele membre aproape pentru ca să ascultăm recomandările lor, să auzim cu ce s-au confruntat și ce provocări au avut. De asemenea, am vrut să vedem care sunt elementele cheie pentru activitatea exit. Anumite tendințe și provocări în legătură cu subiectul acesta este, sunt uh, acelea de a nu lucra numai ca și uh, expert practic, ci să încerci să îți legi această muncă de nivelul societății, pentru că acolo este o legătură care trebuie făcută. Uh, cât de interesată este societatea, de fapt, în a ajuta pe cetățeni să se întoarcă din uh, grupuri extremiste. Eu mă refer aici la extreme de stânga sau extreme de dreapta câteodată. E vorba de o provocare foarte mare. Spuneam înainte că tendința e destul de clară. După cum vedem acum, situația din Siria și din Irak uh, se cam răstoarnă, o să se întoarcă mai mulți luptători și întrebarea e cum putem să-i tratăm pe aceștia, cum putem să evaluăm motivarea lor de a se schimba sau nu. Cererea e foarte mare, atât în nevoie de în ceea ce privește cantitatea, persoane care trebuie să lucreze în intervenții, în, în uh, tet-a-tet cu respectivii întorși, dar e nevoie și de calitate, pentru că dacă nu știi ce faci, s-ar putea să fie foarte periculos și dăunător în privința efectelor a astfel de intervenții. Trebuie să ne uităm mai mult la rezultate. Eu aș cere să se facă mai multe evaluări și să existe o privire mai științifică pe astfel de programe. Cam acestea sunt tendințele și provocările pe care le vedem în cadrul Run Exit deja din ultimii ani, unde am lucrat cu mulți experți în Europa. Aici, permiteți-mi, vă rog, să abordez anumite principii de bază când e vorba de activitatea noastră Exit, care par să fie, în general, adoptate de către toți cei care lucrează ca noi în Uniunea Europeană. Deși există ideologii diferite, se pare că și căile sunt destul de similare când e vorba de accesul la astfel de grupuri, dar și de tipul de susținere de care am avea, avea nevoie când uh, ești confruntat cu astfel de probleme. De obicei, ei nu au încredere în, ce, în societate, sunt în conflict cu societatea, cu autoritățile și deci provocarea pe care trebuie să o gestionăm este că ei nu au încredere în persoanele care pot să le ofere ajutor. Un alt aspect cheie este proprietatea uh, acestui uh, proces. De fapt, clienții, cum îi numim noi, trebuie să își stăpânească procesul uh, singur, deci nu putem să îi atribuim la un program A până la Z și să sperăm că se vor schimba. Cei trebuie implicați, trebuie să fie motivați pentru ca să-și asume aceste schimbări, pentru a trece prin toate etapele necesare și pentru ca să participe activ la proiectul prevăzut pentru ei. Un element cheie este așadar încrederea, ceea ce știe toată lumea care lucrează în psihoterapie sau în alte aspecte importante. Colegul meu, Alexander, care a vorbit înainte despre credibilitate, are o mare legătură foarte strânsă cu ceea ce spun uh, aici. Dacă ne gândim la încredere, ne gândim la credibilitate imediat și este esențială pentru ca să avem oamenii aproape. Trebuie să avem o analiză clară a tipului de situații pe care le avem, a cazurilor uh, cu care ne confruntăm, pentru că, de exemplu, cineva care e tânăr și abia a intrat uh, E diferit de cineva care are 40 de ani sau mai mult și are și o familie care dorește să plece. Deci trebuie să analizăm situația în mod specific, caz după caz. Există o nevoie foarte strictă de confidențialitate. Extremismul violent, violența în general, sunt lucruri destul de paranoide sau paranoice, pentru că nimeni nu are încredere în mediul în care este dintre ei și nu au încredere, după cum ziceam, în cei care îi ajută. Deci e nevoie de o activitate foarte clară în domeniul confidențialității, fără să se piardă informații pe drum despre cine e într-un astfel de program și fără să îi expunem la mass media dacă nu vor să fie expuși. Deci, trebuie să fim foarte stricți. Aceasta trimite un mesaj către alții despre ce fel de activitate vrem să depunem iar um, în domeniul nostru exit e foarte important să vedem dacă informația se scurge sau nu. Și vorbim acum și de mediul, climatul sigur în care cineva poate să fie motivat să se, să se schimbe. De multe ori, din extremism către societatea normală e o trecere extrem de lungă. E o chestiune de atitudine, e o chestiune de, uh, care cere multe eforturi și deci crearea unui mediu sigur în care îți poți testa ideile este un principiu cheie. Iar apoi, uh, dacă ne gândim, de exemplu, la uh, lucrătorii exit, avem două categorii. Avem, uh, de exemplu, psihoterapeuți sau psihologi, sociologi, deci profesioniști și, pe de altă parte, avem formatori. Deci cei, eh, pardon, cer scuze, foști. Deci eh, persoane care au experiență pentru că au venit eh, din partea cealaltă, pocăiți, care vor să-i ajute pe ceilalți. În categoria foștilor luptători sau foștilor extremiști, avem persoane foarte importante pentru munca noastră, dar e foarte importantă și cealaltă latură, desigur. Ca să revenim la discuția pe care am purtat-o mai devreme și la întrebările pe care le-au pus cei din panelul anterior, întrebarea cheie este ce vrem de fapt cu munca noastră. Vreau să mă așez, să discut cu cineva ideologie și să combat, să-i le spun că greșesc? De obicei nu aceasta este abordarea, pentru că nu duce la prea multe în orice caz nu duce la o schimbare pe care noi ne dorim. În astfel de medii, de obicei, ești foarte folosit, uh, obișnuit să răspunzi imediat la critici cu un repertoriu foarte amplu pe care l-au învățat de obicei acolo unde au uh, fost plecați. Deci trebuie vorbit foarte personal, analizat ce este cu persoana respectivă, de ce a ajuns în situația în care e și cum am putea să accentuăm elementele pozitive ale personalității ei și aici prietenii, familia joacă un rol important. Sunt esențiale, trebuie implicați. Am auzit înainte mai multe despre susținerea familiilor, care este esențială dacă nu vrem, de exemplu, ca și membrii familiei să se radicalizeze. Dar dacă ne gândim la societate, Cred că ne întoarcem la un punct cheie. Ce fel de societate vrem noi? Vrem să-i ajutăm pe cei din astfel de grupuri? Vrem să-i lăsăm să se întoarcă printre noi? Și cum vrem să facem acest lucru? Ultimele două slide-uri în 20 de secunde, pentru că mi-am depășit timpul. Cheie din programul Comisiei Europene Stockholm pentru, din 2009 și a ONG-urilor și societății civile, aceștia din urmă sunt cheie pentru activitatea exit. Din cauza naturii muncii noastre ca actori non-statali, este mult mai ușor să creăm încredere și e mult mai ușor să avem o relație mai bună cu persoane din astfel de medii. Și ultimul slide și după ce am plecat, ONG-urile, societatea civilă însă nu pot acționa singure. Avem nevoie de guvernele statelor membre pentru ca să colaboreze cu societatea civilă. Trebuie să avem toți acești actori pentru că trebuie să transmitem anumite semnale, dar și pentru că avem nevoie de cooperare, finanțare și um, ajutor din partea aceasta. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru aceste prezentări. Ana Gomez, întrebări, vă rog. Da, mulțumesc. Aș vrea să adresez o întrebare reprezentantului Eurojust, doamna Newkirk, și vreau să o întreb despre penitenciare, activitatea în penitenciare pentru combaterea radicalizării în închisori. S-au făcut eforturi, de exemplu, pentru a verifica imamii, pentru a ne asigura, de exemplu, că imamii care au fost formați în Europa cu abordarea europeană și contextul european sunt cei care se află în contact cu persoanele din închisoare sau, de fapt, majoritatea statelor membre permit imamilor să vină din locuri precum Arabia Saudită pentru ca să se ocupe de o populație care este vulnerabilă față de radicalizare. Avem o mare problemă aici. O altă întrebare. Sunt foarte recunoscătoare, în primul rând, pentru ce au spus ceilalți vorbitori, dar mă întreb câte orașe implementează ca orașul uh, Arhus astfel de programe și câte orașe au finanțarea pentru a o face, să nu mai vorbim de capabilitățile pentru ca să facă așa ceva în ceea ce privește expertiza, de exemplu, sau strategiile. Dar deja finanțarea pentru a implementa un astfel de program. Pentru că eu cred că aici putem face o mare diferență dacă ne implicăm. Da, domnul Becker, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, o să continui în engleză. Vreau să o întreb pe doamna Newkirk despre rolul cooperării polițienești și a serviciilor secrete. Ați menționat această cooperare și știu că nu îmi veți spune care sunt statele membre care eșuează la această colaborare, dar vreau să întorc întrebarea și să vă întreb ce puteți face pentru ca să îmbunătățiți colaborarea poliținească și a serviciilor de informații? Pentru că este esențială bănuiesc pentru succesul dumneavoastră. Da, mulțumesc foarte mult, spune președintele și acum, dacă îmi permiteți, am și eu o întrebare pentru doamna Van că Văd că dumneavoastră primiți toate întrebările. S-ar putea să fie așa pentru că la Eurojust e foarte interesant să vedem cum tratați problema. Uh, cum tratați problema luptătorilor străini în Eurojust? M-ar interesa foarte mult să știu, pentru că e vorba de o competență națională a, a, Euro, a țărilor membre, deci avem însă doi judecători aici. Știm că e vorba de competență națională, dar aveți totuși o situație transfrontalieră aici. În foarte multe state avem persoane foarte periculoase, radicalizate, dar avem și persoane foarte idealiste, doctori, care vor să facă bine, care vor să meargă la Alep, de exemplu. Și întrebarea este, le oferiți vreo ghidare în ceea ce ar trebui să fie politica statelor membre sau e prea dificil din partea dumneavoastră să faceți așa ceva, e prea complicat, preferați să lăsați la îndemâna statelor membre sau există vreo competență transfrontalieră sau bună practică pentru Eurojust? Pentru că eu cred că e o problemă foarte complicată. Eu zic că avem aici o mare problemă. Eu zic că avem, pe de-o parte, doctori idealiști din Alep, care tratează, de exemplu, în același timp și persoane, și în același timp va fi persoane foarte periculoase care dorm liniștite la noi în uh, orașe și ar putea omorâ mâine pe cineva. Ce face Eurojustul cu această, fol, uh, această situație? Nu trebuie să-mi dați un răspuns lung. Dacă spuneți că nu vă ocupați de aceasta, nu e nicio problemă, dar uh, doar aș vrea să știu ce se întâmplă. Mulțumesc! Doamna Van Newkirk, da, o să încep cu prima întrebare pe care mi-a spus-o cu privire la închisoare, închisori. Da, noi uh, la Eurojust am vorbit și despre cum să acționăm în închisori. Știm că uh, există imani care sunt implicați în anumite state membre. Din păcate nu am informații detaliate despre unde sunt și de unde vin. Aș putea să mă adresez autorităților naționale cu această întrebare și aș putea reveni către dumneavoastră cu mai multe detalii. Cu siguranță am auzit că implicarea imanilor în deradicalizarea din închisori aduce o valoare adăugată. În ceea ce privește a doua întrebare, despre cooperarea dintre toți actorii, am menționat că este vitală. Nu este mandatul nostru de la Eurojust să spunem ce funcționează sau ce nu funcționează în anumite state membre. Ceea ce face Eurojustul este tocmai să sublinieze importanța implicării tuturor nivelurilor, schimburile de informații, evaluarea riscului și cooperarea între toți actorii, care este esențială, pentru că altfel informațiile nu sunt complete iar uh, lupta noastră poate fi și multidisciplinară, dar nu va merge decât dacă lucrăm în parteneriate. Eurojustul încearcă să facă acest lucru și subliniază importanța uh, acțiunii în acest sens. În legătură cu întrebarea pe care mi-a spus-o dumneavoastră, da, Eurojustul nu trebuie să dea indicații ce fel de sentință trebuie aplicată în ce cazuri. Fiecare caz e diferit, fiecare caz este analizat în parte. Noi, Eurojustul, vrem să ne asigurăm că atunci când este nevoie să facilităm uh, cooperarea judiciară, trebuie să o facem. Dacă e nevoie, de exemplu, de dovezi care trebuie transferate dintr-o țară într-alta sau dacă trebuie executat un mandat de arestare în alt stat membru, noi putem interveni pentru ca să accelerăm uh, procedura. Și avem zile de acțiune organizate în toate statele membre pentru ca și uh, încercăm să coordonăm activitățile din toate statele membre, atunci când, dacă noi nu intervenim, n-am putea să facem progrese. E adevărat că e un subiect foarte complex, de aceea am menționat uh, rețeaua de corespondenți și procurori care se întâlnesc, de exemplu, la Eurojust. Este o rețea care funcționează foarte bine. După cum a spus Eurojustul deja de mai multe ori, avem nevoie de exact astfel de rețele pentru a combate criminale. printr-un schimb de cele mai bune practici, prin facilitarea acestor schimburi între magistrații dintr-un stat membru în altul, orice stat poate să învețe ce probleme există în anumite cazuri specifice. Există probleme, de exemplu, de rețele de recrutare, în care trebuie să demonstrăm că organizația respectivă e o organizație teroristă și că este o rețea de recrutare. Prin facilitarea unor celor mai bune practici, noi uh, asistăm, de fapt, statele membre, le susținem, care, pentru că așa ele pot învăța unul de la celălalt. Mulțumesc! Ana Gomes a întrebat o întrebare, a pus o întrebare foarte scurtă către domnul Nielsen. Puteți să ne mai spuneți mai multe? Deci, guvernul danez încearcă să aplice modelul nostru la nivel național, la toate secțiile de poliție, toate um, la nivelul autorităților locale dar problema nu este aceeași peste tot. Însă, încet, încet devine un model național și Ministrul pentru Afaceri Sociale și Ministrul pentru și, de asemenea, reprezentanții serviciilor vor ca modelul Arhus să devină un model național. E o chestiune care se va, probabil se va aplica. În ceea ce privește fondurile, modelul nostru e foarte ieftin în contextul danez, costă cam 800.000 de euro am primit fonduri suplimentare, poate de un milion, într-un serviciu uh, mare, aceste sume nu sunt deloc impresionante. Deci, pus în perspectivă, e vorba de un program destul de ieftin. Bun, mulțumesc foarte mult, nu prea mai avem timp. Nu aș vrea să pierdem prea mulți deputați în continuare, pentru că mai au rămas foarte puțini în sală. Domnul de Kirchhoff a fost foarte răbdător. Mă bucur că a venit astăzi și îmi pare rău că a trebuit să aștepte atât. E un subiect foarte complicat, foarte complex și extrem uh, de dificil, dar avem acum Uniunea de Securitate și putem măcar să obținem ceva coeziune. Mă bucur că sunteți aici pentru că ați putut asculta ce discutăm, să vedeți ce facem noi cu Uniunea de Securitate și eventual să folosiți aceste informații trunchiate pe care le-ați primit. În orice caz, nu vreau să mai prelungesc introducerea. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici și aveți cuvântul pentru remarcile finale. Cred că puteți să stați acolo și să vorbiți de acolo, că nu trebuie să mai veniți aici. Deci, domnul de Kerkov, coordinatorul antiterorism la nivel european. Dacă vreți, puteți să veniți aici, cum doriți. Haideți, vorbiți de acolo atunci. O să vorbesc foarte pe scurt. E foarte târziu, deci vreau să comentez uh, câte ceva. În primul rând, aș vrea să mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici. Vă mulțumesc pentru vorbitorii de mare uh, excepție pe care i-ați invitat aici. Discuția a fost foarte interesantă. Dumneavoastră ați ales și titlurile corecte, internetul și altele. Aș spune chiar mai mult decât uh, um, problema reabilitării ca atare. Când e vorba de internet, știm că, de exemplu, califatul fizic s-a destrămat, dar avem în continuare califatul virtual. Știm că Daeshul va încerca mai departe să inspire, să inspire lupi singuratici, dar și am, așa cum am putut uh, văzut, de exemplu, pe Hashid Kasim în Franța în decembrie, care folosea mesajele encriptate pe internet pentru ca să indice uh, țintele și felul în care trebuie să procedeze echipa la atentatul de jucat. Deci, când spun că reabilitarea e importantă, pentru că tocmai ați discutat despre aspectele legate de luptătorii întorși, la care o să mă întorc înainte, vreau să menționez trei puncte. În primul rând, vreau să fac o evaluare generală a ceea ce facem în Uniunea Europeană, să fac câteva comentarii despre ceea ce s-a discutat și, al treilea punct, să vorbesc despre câteva provocări. În legătură cu ceea ce face Uniunea Europeană, eu sunt în această funcție de peste 9 ani și sunt uh, impresionat de cât de mult ne-am îmbunătățit Cu siguranță trebuie să investim și mai mult, statele membre la fel, dar eu cred că suntem mult mai inteligenți și mai sofisticați decât eram înainte. Și eu am fost personal implicat în redactarea primei strategii a Uniunii în 2004 pentru prevenirea terorismului. Și atunci ne bazam pe ceea ce credeam noi că poate fi o amenințare. Acum am făcut un progres considerabil, atât în interiorul cât și în exteriorul Uniunii. Dacă tot vorbim de exterior, am fost în Iordania acum uh, o săptămână și Uniunea oferă 10 milioane pentru un program de prevenire pentru guvernul uh, Iordaniei, pentru ca um, oamenii la fața locului să înțeleagă care sunt, uh, sunt uh, stimulentele de radicalizare acolo, deci încercând să găsim soluții chiar la, la cauză, la sursă. RAN a fost de asemenea și în Turcia, um, Turcii au fost foarte bucuroși să se alăture acestei rețele, să vorbească de comunicarea strategică și datorită expertului pe care l-a trimis RAN acolo s-au făcut progrese mari. Comunicarea pe care a publicat-o Comisia în iunie e foarte interesantă. De ce? Pentru că pe lângă activitatea de prevenire clasică, care a fost foarte bine dezvoltată de către DigiHome, Comisia a început să introducă politici de educație sau de tineret sau altele care tot de contraterorism sunt în final, de cultură, de acces la ocupație. Este vorba de un program orizontal de măsuri care are aceeași țintă. După părerea mea, o idee foarte bună și o măsură foarte bună pentru a mobiliza Orizontul 2020 și multe alte fonduri, Europa Creativă și așa mai departe. E un început foarte bun. Comisia, de exemplu, a luat o inițiativă în care eu am făcut mari presiuni, bazându-mă pe experiența americană, să folosim un program virtual Erasmus. Cred că am mai vorbit la această comisie despre el, de conectare a 200.000 de de europeni cu 200.000 de de arabi virtual în cursuri comune pe internet. Mai avem noi uh, instrumente, nu vreau să intru în aceste detalii, multe dintre ele au fost uh, menționate, Centrul de Excelență LAN, uh, Unitatea de la Comisie, rețeaua strategică de comunicare. Ideea este să rămânem pragmatici. Într-o primă fază am încercat să înțelegem profilul și stimulentele, ceea ce îi motiva în astfel de acțiuni, iar acum am identificat de fapt trei seturi mari de um, driveri. Și încercăm să lucrăm la toate trei, poate la unul nu destul. În legătură cu cele două puncte, internetul și penitenciarele, trebuie să facem mai multe, așa cum ați zis mai mulți. Pe internet, sunt absolut de acord cu ce a spus Gerard Depre și Lopez Aguilar, Forumul Activ este o inițiativă excelentă la Comisie. Trebuie să spunem clar, un stat membru nu are același dialog cu un gigant de companie pe internet ca Uniunea Europeană mai în totalitatea sa. Deci problema nu este neapărat radicalizarea online, ci și um, dovezile digitale. Dacă vrem să avem și o urmare după ceea ce constatăm, trebuie să avem și probe digitale. Trebuie să lucrăm cu încriptarea E o chestiune pe care nu putem decât să o rezolvăm dacă ne implicăm cu companiile mari uh, în domeniul IT la nivel înalt. Acest angajament s-a obținut deja din parteneriate public-private. Este vorba de un început excelent, dar după părerea mea ar trebui să fie îmbunătățit. Apoi, sistemul de flagging, de încercarea de a um, alerta asupra aspectelor importante. Eu cred că companiile pe net ar trebui să șteargă mult mai multe dintre conținuturile de pe net. Știu, am ascultat polemica cu Quadrature du, cerc, du Net, dar cred că uh, ați spus că 87% sunt, uh, este rata de succes, însă dacă companiile de IT vor, vor retrage automat conținutul, uh, atunci vom uh, putea cu adevărat să abordăm problema. Cineva a vorbit de o inițiativă excelentă, IGLIF, care e un fel de algoritm care este foarte similar cu cel dezvoltat pentru pedopornografie, în care dai unui conținut o semnătură digitală și de că aceea a fost deja retrasă, după aceea uh, nu mai poate să mai încarce respectivul conținut uh, cu aceeași semnătură. Pentru că asta e problema când încarcă cineva, încarcă mult conținut. Aș vrea să încurajez de aceea companiile să folosească varianta automată de retragere a conținutului. Pe de altă parte, avem o contranarativă, da, e nevoie să facem mai multe pe contranarativă Comisia Europeană a prevăzut 10 milioane de euro, de euro pentru un program de îmbunătățire a participării societății. 10 milioane însă nu este suficient. Mi-ar place de aceea să văd că și companiile IT reușesc să pună um, și ele resurse în, în această cauză, pentru că nu trebuie să lăsăm la o parte o pa- societatea, trebuie să identificăm vocile credibile și să uh, încercăm să schimbăm după aceea retorica Daeshului, Al-Qaeda și altora. Aceasta despre internet. În legătură cu închisorile, comisara Jurova a făcut foarte multe, într-adevăr. A organizat două reuniuni cu ministrii de justiție, mai ales în legătură cu aspectele legate de radicalizarea în închisori. A încercat să re organizeze programele financiare pentru justiție, așa cum a spus Julian King, a prevăzut 6,5 milioane de euro pentru încuraja statele membre să facă mai multe în închisori pentru prevenire, pentru deradicalizare și reabilitare a prizonierilor și pentru dezvoltarea unor metodologii de evaluare a riscului. Pentru că trebuie să învățăm unii de la alții cum evaluăm dacă cineva este violent sau nu. Cei 6,5 milioane au fost deja folosiți, ceea ce e cam dezamăgitor. Eu voi încerca să încurajez și eu statele membre să folosească mai bine banii. Eurojustul, foarte important, într-adevăr, să avem o monitorizare a convingerilor și să vedem cum putem, în contextul uh, proceselor uh, penale, să uh, tratăm problema persoanelor radicalizate. Am încercat de mai multe ori să iau cuvântul despre acest subiect cu statele membre să nu se grăbească pe calea penală, să nu se grăbească să-l pună în închisoare, pentru că știm exact în ce măsură închisorile sunt incubatoare de radicalizare. Este o, un adevăr. Dacă există cu adevărat o disponibilitate uh, a cuiva care nu are sânge pe mâini să treacă printr-un program de reabilitare, trebuie să-l încurajăm. Dar pentru aceasta trebuie să avem un program cu adevărat de reabilitare. Și un al treilea punct pe care voi fi telegrafic, unele din provocări e clar că necesită mai multă acțiune. Primul se referă la luptătorii care se întorc. Pe 8 decembrie și pe 9 decembrie cred că se va publica un uh, document politic despre cum uh, se adresează această problemă la nivel UE. Nu e nevoie să vorbesc acum despre aceasta, despre, dar îmbunătățirea schimbului de informații, colectarea de dovezi uh, și colectarea de fapte, de asemenea, de, sunt esențiale, așa cum am discutat și cu Eurojustul. Nevoia de a ne implica mai mult cu vecinii este și ea esențială, mă refer la Turcia, la Iordania și Liban, dar trebuie, de exemplu, să vedem ce facem și cu femeile și copiii. În legătură cu programele de reabilitare, m-a impresionat programul de la Arhus. Știu că și în Olanda avem experiențe și în Germania și în Marea Britanie, dar să fim sinceri, statele membre necesită programe mult mai eficiente. Pentru că trebuie să fim gata pentru a luptătorii care se întorc. În legătură cu femeile și copiii n-am făcut prea multe progrese. Pentru, de exemplu, femeile și copiii care au fost expuși la violențe sau au fost implicați chiar în violente. Anumite state membre consideră că, de exemplu, un copil de 9 ani ar putea deja fi un factor radicalizat. Știu că trebuie să închei, domnule președinte. Vreau doar să mai menționez integrarea refugiaților, ceea ce am văzut în Germania, de exemplu, în ultimele luni. Sunt organizații, organizații salafiste care încearcă să radicalizeze sal, uh, refugiați. Știm că sunt foarte mulți în Germania. Și altceva, pentru că aici văd un rol pentru Parlamentul European, un lucru nu s-a discutat deloc, este rolul ideologiei în acest proces și cred că e un subiect la care comisia dumneavoastră ar putea să facă progrese, să vadă cum am putea lucra mai bine pe tema aceasta și, în final, să susținem mai mult țările terțe. Secretarul general uh, ONU, când vorbea despre prevenirea violenței și a extremismului, a cerut fiecărui membru al ONU să aibă o strategie bine definită despre felul în care poate fi prevenit extremismul violent și doamna Mogherini la SAE a um, cerut țărilor în jurul uh, Mediteranei să aibă un program uh, în acest sens. Și eu o să merg în Liban în începutul, la începutul 2017 și cred că va trebui să facem mai multe aici. Deci, cam atâtea pe scurt, după ce am ascultat această dezbatere foarte interesantă. Mulțumesc! Mulțumim, doamna de Carcov. Știu că vorbitorii trebuie să plece în curând. Nu doream să vă întrerup, dar contribuția dumneavoastră excelentă, faptul că ați rămas și ați ascultat tot ce am avut noi de spus, după cum ați spus, pentru a informa Consiliul în legătură cu abordarea dumneavoastră e ceva ce noi apreciem foarte mult în Parlament. Și vreau să le mulțumesc membrilor care au stat până în ultima clipă. Domnul Turmes, Becker, Ana Gomez, cred că am avut cel puțin șase ore de comisie și să știți că nu trece neobservat și neapreciat. Le mulțumesc tuturor colegilor. Până la Domnule de Kerkhoff, încă o dată multe mulțumiri pentru munca dumneavoastră și la Consiliu în calitate de coordonator antiterorist și vrem să păstrăm legătura cât mai strânsă, începând să definim Uniunea Securității din dimensiunea parlamentară, o sarcină deosebită pentru noi, având și un nou comisar în funcție. Le mulțumesc din nou tuturor vorbitorilor pentru contribuțiile excelente din această după-amiază și tuturor colegilor în numele raportorului și transmite și dumneavoastră mulțumiri raportorului. Și ședința se încheie. Aș vrea doar să spun că nu e bine să așteptăm până când vine ambasadorul, dar era programat mult mai târziu, dar o să-i transmitem scuze ambasadorului care dorea să facă niște comentarii. De fapt, e un ambasador adjunct. Ședința se suspendă.